Okay. Good afternoon, dear colleagues. Would you all please... Uh... Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Începem reuniunea FED de astăzi. Sugerez să adoptăm ordinea de zi așa cum a fost ea propusă. V-am transmis-o, dacă nu sunt comentarii. Domnul Brock Astăzi nu va fi alături de noi, însă va fi mâine, asta ca o uh, comunicare a președintelui și avem și procesul verbal al reuniunii de pe 19-20 ianuarie. Ați văzut textul. Dacă nimeni nu are comentarii, considerăm că este adoptat. Trecem la punctul 4 direct de pe ordinea de zi și anume audiere publică privind uh, chestiunile de securitate în Orientul Mijlociu și Africa de Nord și perspectivele de stabilitate politică. Am organizat această reuniune, această audiere pe baza proiectului de raport AFET pe același subiect și astăzi vom avea alături de noi doi experți care ne vor prezenta principalele aspecte. Le urez bun venit! Sir John Jenkins, fost ambasador al Regatului Unit în Arabia Saudită și director executiv al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, strategice din Manama, Bahrain, și domnul Gamal Abdel Gawad Soltan, profesor asociat la Universitatea Americană din Cairo, Egipt. Atât Sir John Jenkins cât și domnul Soltan sunt experți în acest domeniu și au studiat percepția rolului Uniunii Europene în lumea arabă, rolul lui Uniunii Europene în această parte a lumii. Orientul Mijlociu și Africa par să alunece către echivalentul modern a războiului de 30 de ani, așa cum a fost descris de unii specialiști. Există preocupări legate de numărul de războaie între jucătorii relevanți din regiune, în special Arabia Saudită, Iran și statele din Golf, războiuri de proximitate, care ar putea să aibă un impact pe termen lung asupra stabilității și securității în regiune. Și am vrea să folosim audierea publică de astăzi pentru a discuta care ar fi cel mai bun context politic care să genereze pace, stabilitate și securitate în Orientul Mijlociu și ce rol trebuie să-și asume Uniunea Europeană din perspectiva parteneriatelor cu țările cu care avem deja relații de lungă durată. Înainte să dăm cuvântul uh, experților, o să dăm cuvântul domnului raportor pentru a face câteva observații introductive și apoi a pune întrebări celor doi experți. Domnul Vanson Peion are cuvântul în calitate de raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi oaspeți, Sir Jenkins și profesorul Soltan, pentru prezența astăzi alături de noi. O să intervin scurt pentru a vă da ocazia să vă faceți prezentările și vreau să vă mă refer la elemente care au fost dezbătute și care au ajutat la orientarea raportului. O să vă pun câteva întrebări concrete. În primul rând, aș vrea să știu care este interpretarea dumneavoastră, fiindcă noi în această comisie am avut o dezbatere cu privire la strategia europeană. Care credeți că sunt neajunsurile, punctele sale slabe, ce diagnostic puteți da stabilității în regiune din perspectiva acestei strategii? Având în vedere că Domnule Peio, intervine domnul președinte. Se pare că nu există interpretare înspre limba engleză. Continuați și vom vedea dacă într-adevăr se aude sau nu interpretarea în limba engleză, spune domnul președinte. În raportul nostru, din această perspectivă, am încercat să găsim un echilibru între partea de securitate și o să vă pun întrebări concrete în acest sens și uh, partea economică, socială, culturală. Însă, evident, există dificultăți în aceste abordări multifactoriale care țin în momentul de față de principalele aspecte pentru noi. Există semne de întrebare, au fost semne de întrebare în această comisie cu privire la echilibrul ce trebuie găsit între valorile care trebuie respectate, drepturile omului și o perspectivă geostrategică față de stabilitate. Având în vedere mai ales criza în Yemen, vedem că se dorește Uh, o opoziție de ordin religios între șiiți și suniți și asta se vorbește de o coaliție condusă de Arabia Saudită care ar putea merge mai departe de ce se întâmplă în Yemen. Credeți că această opoziție între șiiți și suniți este o poziție care ar trebui să ne preocupe și să fie alimentată? Am încercat de asemenea să promovăm ca interlocutor Liga Arabă după părerea dumneavoastră, credeți că putem spera să vedem crearea unei organizații regionale mai puternice în acest sens? Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în ceea ce privește situația nucleară în Iran, ce credeți că poate să genereze acest acord și ce credeți că poate să modifice în ceea ce privește stabilitatea în regiune? Și dacă e să ne referim la câteva aspecte specifice, uh, după părerea noastră, în Siria, în momentul de față, nu există posibilitatea de a-l include pe Bashar al-Assad într-o soluție pe care am putea o imagina. Care este punctul de vedere pe care îl aveți pe acest subiect? Și în ceea ce privește partea de securitate, și aici vă spun că există dezbatere în mai multe țări europene, credeți că în ceea ce privește Libia am putea evita o intervenție militară mai fermă, chiar dacă știm că discuțiile sunt în curte de derulare, dar uh, lucrurile s-au degradat simțitor. Iată deci câteva întrebări din partea mea și aș vrea să îmi spuneți ce părere aveți, astfel încât să clarificăm direcțiile de discuție pe care le purtăm în cadrul comisiei noastre în vederea întocmirii raportului. Mulțumim domnului Peion și acum dau cuvântul lui Sir John Jenkins. Vă rog să aveți o intervenție de 10-12 minute, astfel încât să avem suficient timp pentru dezbatere după. Domnul Jenkins, vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că există puțin timp la dispoziție Evident, avem de-a face cu niște subiecte extrem de complexe și dacă analizăm dezbaterea din punct de vedere al specialiștilor și comentatorilor în domeniu, vedem că există foarte multe opinii cu privire la ce se întâmplă și ce trebuie făcut. Dați-mi voie să mă refer pe scurt la 5 sau 6 principale direcții de acțiune. Am să încep cu uh, situația actuală în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Pentru început, o să descriu uh, cum arată Orientul Mijlociu din Riad, care este ultimul loc unde am, mi-am desfășurat activitatea diplomatică și una dintre punct, unul dintre punctele centrale ale situației care ne preocupă. Din Riad, dacă privești către Orientul Mijlociu, observi o regiune unde amenințările externe către securitatea și stabilitatea internă și a regiunii Golfului și a lumii arabe chiar, în ansamblul său, pare să fie mai amenințată decât a fost vreodată din anii 60 sau chiar de la înființarea lumii arabe moderne în anii 1920. Dacă ne gândim la conflictul din anii 60 și confruntarea dintre Egipt și uh, monarhiile conservatoare ale Golfului, o confruntare care a fost uh, integrată din punct de vedere al politicii ca o opoziție între state, o opoziție între o formă de conservatorism sunit și stângism, uh, să spunem, uh, radicalism. Situație care s-a încheiat prin soluționarea conflictului între Egipt și Arabia Saudită la finele anilor 60, principalii jucători în acest conflict, după războiul din Yemen și războiul de șase zile din 67 arabo-israelian. În anii 60, însă, în aceste conflicte nu intervenise Dumnezeu. Și acum, iată că conflictele uh, devin din ce în ce mai religioase și sunt implicate uh, nu state, în primul rând, ci um, entități substatale. Și acest lucru mă ajung, duce la cea de-a doua abordare, secta, sectorialistă. din perspectiva sectelor religioase. Majoritatea acestor conflicte, după părerea mea, Uh, s-au născut în urma unor dispute uh, în centrul cărora se afla dorința de putere. Uh, Irakul este un exemplu în acest sens. Uh, în 2003 am văzut ce s-a întâmplat și cred că a fost uh, un contribuitor semnificativ apoi la uh, destabilizarea situației în regiune. Sectarianismul uh, nu este este foarte des menționat în Orientul Mijlociu și se spune înainte de războiul din Irak nu diferențiam între suniți și șiiți. Lucru cu care eu nu sunt de acord, însă sunt de părere că ceva s-a schimbat în modul în care percepem acum apartenența la un anumit grup religios în Orientul uh, uh Mijlociu. În urma Revoluției iraniene din 79, prima revoluție de succes a unui islamist politic în interiorul unui stat din regiune. Iranienii la momentul respectiv s-au prezentat ca fiind niște promotori ai lumii islamice în ansamblul său. Uh, din mai multe motive, însă, a fost evident că lucrurile vor eșua în această direcție și atunci au apărut primele astfel de divergențe între secte în Golf, în Kuwait, în Bahrain, în zona respectivă. Prin urmare, trecutul este unul foarte complex și îndelungat Aceasta asta nu se datori, datorează faptului că uh, există intoleranță între salafiți, saudi și așa mai departe, ci pentru că lumea în care acționează este uh, percepută într-un mod oarecum clasic, deci nu este vorba despre secte religioase. De ce este puternică această mișcare? Pentru că avem de-a face cu o forță foarte puternică care mobilizează forțele. Dacă vrei să mobilizezi masele pentru a susține ideile, pornești de la abordarea aceasta de tip sectă și lucrurile vor izbândi. Identitățile etnice, naționale și așa mai departe nu sunt la fel de puternice ca cele religioase. Și lucrul acesta a fost constatat mai ales în cazul Irakului și ce s-a întâmplat în Irak și în Golf nu poate fi subestimat, sigur, la fel și în Siria și în restul regiunii. Am văzut uh, că există acest întreg complex al actorilor substatali, deci nu e vorba de conflicte între state, ci în uh, entități substatale care depășesc uh, granițele Așa aici ajungem la consecințele primăverii arabe. Am fost la Bagdad când a început această așa numită primăvară arabă și în 2011 am mers de acolo în Libia. Prin urmare, am avut ocazia să fiu martor direct. Am văzut de aproape lucrurile. Și cred că în continuare nu înțelegem exact ce s-a întâmplat între 2010-2013 acolo. Însă, ce putem spune este că impactul mișcărilor de insurgențe a Revoluției sau cum vrem să le numim în anumite state arabe au depins foarte mult de sociologia politică a statelor respective. Um, statele au fost golite de principii sub Saddam Hussein. În Egipt am văzut uh, cum um, părțile ascunse ale statului profund, frăția musulmană, au ieșit la suprafață și în Tunisia am văzut un echilibru, pentru că se numără printre puținele state din regiune care are un set puternic de actor social neguvernamental, cum ar fi sindicate sau elita uh, femeilor cu studii superioare, avocați și așa mai departe. Tunisia este însă un exemplu care nu se regăsește nicăieri undeva în Orientul Mijlociu. S-a discutat foarte mult despre islamism, despre frăția musulmană, despre Revoluția din Egipt și despre uh, guvernul care a fost răsturnat în 2013. Am văzut mai ales în cazul Egiptului, în ceea ce privește frăția musulmană, că deși uh, S-a considerat că erau moderați, democrați, ca niște preconcepții. S-a dovedit că, de fapt, nu, lucrurile nu stăteau așa. În ultimii patru ani ne-am constatat, ne-am confruntat cu diferite forme de salafism care um, sunt oarecum uh, rezultatul unei acțiuni încrucișate între uh, frăție și activismul politic al acesteia lucru pe care, iată că îl constatăm că se metastazează statul islamic din uh, Irak și Siria, așa cum se numește, reprezintă ultimul exemplu în acest sens, dar este unul dintre multele exemple pe care le vom vedea în următorii 5-10 ani cu continuarea metastasizării acestei situații Apoi, situația Iranului, pe scurt, și consecințele acordului nuclear și rolul Iranului în regiune. A menționat Revoluția din Iran din 79 și încă de pe atunci iranienii au încercat să exploateze să-și exploateze poziția și sprijinul de care s-au bucurat din partea minorităților în cadrul statelor din regiune pentru aș promova agenda de securitate națională, a sprijinit Revoluția aceea islamică din Iran, lucru pe care l-am constatat mai târziu în Irak, în ultimii 10 ani în Bahrain, în Siria și într-o anumită măsură și în Yemen acum. Și acest element al politicii externe iraniene este cel care cauzează uh, statele sunite din regiune, nu neapărat uh, dosarul nuclear. Parte dintre acesta a fost uh, introdus în situație pentru a masca oarecum lucrurile. Cea mai mare preocupare vine din ceea ce se consideră a fi subversiunea iraniană în regiunea respectivă, mai ales în cazul anumitor comunități șiite. în statele respective și mai ales în zonele de graniță. Și dinspre Riyadh se constată influența iraniană în Irak, în Siria, rolul în Liban, care este unul de pe termen lung și rolul destul de disputat, dar pe care eu susțin că există în Yemen. Prin urmare, vorbim despre amenințări nu doar materiale, ci și la nivel de ideologie. Să vedem uh, unde se îndreaptă lucrurile și de ce este relevant. După părerea mea, Orientul Mijlociu este foarte relevant pentru noi. Poate că mm, cineva ar dori să lase deoparte subiectul, dar fără îndoială subiectul nu ne va abandona pe noi. Și când ne gândim la răspunsul dat de statul islamic Daesh conflictului în care este implicat, și flexibilitatea cu care reușește să își promoveze uh, ideologiile, nu doar în Orientul Mijlociu, ci și în Africa, inclusiv în Libia de curând, ne confruntăm cu o serie de provocări la nivel de ideologie, nu doar în regiunea Mării Mediterane și Orientul Mijlociu, ci și în zona Europei. Și aici vorbim despre impactul asupra comunităților musulmane din Europa, pe care l-am constatat, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care merg să lupte în Irak, în Siria, pentru statul islamic. Și aici apar problemele de securitate naționale. Orientul Mijlociu, evident că este important și din perspectiva piețelor globale de energie. Avem situația uh, petrolului, dar sigur nu totul se rezumă la petrol. Însă dacă ar fi așa, și ce dacă, până la urmă? Petrolul alimentează întreaga economie a lumii. Prosperitatea și stabilitatea statelor din Orientul Mijlociu trebuie să fie importante și relevante pentru noi toți în Europa. Rolul Europei este unul important. Dacă ne gândim la ce preocupă statele din regiune, înțelegem că vorbim despre eh, securitatea națională, fiindcă trăiesc niște timpuri de insecuritate în care se confruntă cu amenințări concrete, materiale, dar și politice și ideologice care se răspândesc peste tot și vor să simtă că nu sunt singuri și izolați. Aceste state acționează într-o lume pe care o înțelegem. State, actorii sunt state și nu entități substatale. Iar în Orientul Mijlociu, o mare parte a regiunilor au fost, uh, sunt controlate de miliții și acest lucru reprezintă o amenințare a unui conflict civil sectarian cronic. Dar nu putem uh, limita toate aceste lucruri doar la o anumită regiune și cred că în ceea ce privește relațiile cu țările din Orientul Mijlociu, Europa are și trebuie să aibă un loc, un rol de jucat, dar e nevoie de răbdare și uneori nu dispunem de așa ceva. Mulțumim pentru că ați respectat timpul alocat, spune domnul președinte, și de asemenea pentru claritatea mesajului transmis și acum dați-mi voie să-i dau cuvântul profesorului Soltan, vă rog. Uh, thank you for the opportunity to Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a participa la această minunată reuniune. Felicitări celor care și-au adus contribuția la acest uh, raport, în mare parte comprehensiv. Uh, iată că acum putem să ne referim la mai multe subiecte din acest raport și să deschidem o dezbatere utilă pentru a clarifica câteva dimensiuni ale problemelor care există în uh, Orientul Mijlociu. Prezentarea mea vine în uh, completarea a ceea ce a spus antevorbitorul meu. De fapt, ce se întâmplă acum în regiunea MENA reprezintă rezultatul unei relații de convergență între mai multe situații de conflict apar mai multe conflicte pe mai multe fronturi și iată, regiunea aceasta se transformă. Odată avem uh, uh, forțele religioase și seculare în spațiul politic. Mereu apare un, o bază care stă la baza tuturor conflictelor, dar până la urmă există o componentă ideologică. Deci avem forțele seculare și forțele religioase. Apoi avem uh, forțele autoritare și forțele democratice care intră în conflict, chit că nu prea poate fi vorba de o evoluție democratică în adevăratul sens al cuvântului după primăvara arabă, dar până la urmă putem să ne gândim că pe termen lung vor apărea aceste tipuri de conflict între forțele autoritare și cele democratice și mai e încă un conflict între forțele naționaliste care vor să mențină status quo-ul mm, din punct de vedere teritorial și apoi mai sunt uh, și acele forțe de supranaționalism care neagă legitimitatea statelor existente și vor să transforme totul bazându-se pe un sistem regional. Un alt conflict care apare se referă la lipsa acordului în ceea ce privește identitatea statelor în sine. Și mai e un uh, conflict în ceea ce privește uh, distribuirea puterii în stat și uh, regimul care se află la putere. E un conflict între Uh, stat, între stat, între forțele care vor să mențină status quo-ul, după cum vă spuneam, și forțele revoluționare. Sunt cei care doresc o nouă direcție, însă nu este foarte clar care este aceasta. Deci lucrurile sunt foarte controversate. Iar provocările sunt multe. Conflictele care au acum loc în regiune uh, sunt descrise de obicei în termeni abstracti, dar vedem că există multe nuanțe și multe interfețe care de fapt îngreunează o descriere punctuală. Cei din domeniul politic și strategic se confruntă cu mari dificultăți în momentul în care trebuie să elaboreze, să creeze niște intervenții. De fapt, când discutăm despre forțele seculare nu ne referim la noțiunea de secular în termen european, ci ne gândim la reglementarea și controlarea religiei în, din, în viața publică. Nu vrem să eliminăm religia din viața publică. Sunt două fațete ale acestei dezbateri, pentru că uh, secularismul e definit altfel în regiunea MENA. Sunt într-adevăr și forțe care au uh, pretenții democratice. Dar ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimii patru ani, ne dăm seama că nu chiar toți cei care vin cu declarații democratice cred într-adevăr în respectarea drepturilor omului și în democrație. Adesea, aceste argumente sunt utilizate doar pentru a expune anumite slăbiciuni și vulnerabilități ale regimului. Cei din opoziție sunt cei care utilizează aceste mesaje în momentul în care nu se bucură de suficientă credibilitate și vor să aibă priză la public. Dar ne este greu să ne dăm seama cine militează într-adevăr pentru democrație și pentru drepturile omului și nu instrumentalizează aceste noțiuni. Aceste lucruri nasc întotdeauna controverse. M-am referit și la forțele naționaliste, care doresc să mențină status quo-ul, cu statul suveran așa cum există el acum. Totodată, noi știm că niciodată forțele naționaliste nu s-ar da în lături când vine vorba de uh, activarea la un nivel supranaționalist pentru a-și impune propriul interes. Acum se discută despre pan-islamism, de exemplu, sau de Uh, solidaritate sectariană, ca un fel de instrument de mobilizare a forțelor din regiune. Forțele care doresc menținerea status quo-ului versus forțele revoluționare, transformative. Revizionismul a fost uh, mereu Uh, a fost mereu uh, uh, legat de ideologism, dar în ceea ce privește Orientul Mijlociu, aceste forțe transformative nu au un mesaj care să se bazeze pe uh, libertate sau pe justețe civilă, ci iarăși se discută despre afilieri sectari sectariene. Și apar, bineînțeles, și cauze materiale pentru asta, pentru că există niște oameni care doresc să se impună în plan social Problema este întotdeauna cu modul în care se exprimă, pentru că astfel se iscă întotdeauna conflicte. Criza aceasta din regiune este una profundă este rezultatul unui eșec repetat, pentru că de fiecare dată s-a pierdut din vedere care este elementul cel mai important. De fapt, dorim să avem în regiune state durabile care să se poată întreține singure, dar apar trei mari lacune. Pe de o parte, nu există state cu un sistem de coeziune. Nu există state care să dorească să elimine marginalizarea anumitor grupuri de oameni. Apare o problemă și cu identitatea statului. Aceasta este, de fapt, o controversă îndelungată. de-abia acum se dezbate această problemă. Și apoi, nu există un sistem regional cu care să fie toată lumea de acord, în ceea ce privește structurarea puterii, de exemplu, în ceea ce privește principiile care primează, suveranitatea, independența teritorială, principiul guvernării sau uh, principiul solidarității la nivelul comunităților, în funcție de credință sau alte noțiuni. Există, nu există principiul legitimității, cum ar fi antiimperialism, antiglobalizare sau integrare într-un sistem globalizat. Se dorește o căutare a unui uh, sistem pentru întreaga regiune. Până la urmă, titlul este cel care conține esența întregului proces. În uh, Orientul Mijlociu e în desfășurare un uh, proces foarte important care încorporează mai multe conflicte ce au până la urmă în vedere căutarea unei ordini regionale. Uniunea Europeană se confruntă cu mai multe provocări, provocări foarte grave pentru că Uniunea Europeană dorește să rămână un actor relevant în această regiune în curs de transformare. Uniunea Europeană are anumite valori, anumite tipare și atitudini după care acționează în politica externă. Întrebarea principală e următoarea date fiind acțiunile și experiențele din trecut, din plan european, cum anume va reuși Uniunea Europeană să rămână o voce relevantă în regiunea MENA? Am parcurs acest raport și mi se pare că situația e destul de neplăcută în ceea ce privește analiza impactului politicii externe în regiunea MENA, MENA de până acum. După cum spuneam, această regiune se transformă. Procesul va fi unul îndelungat cu bătaie lungă, cum ar veni, și ne va însoți ani de zile de acum încolo. Așa că e nevoie să ne pregătim în fața provocărilor care există acum în regiunea MENA și aș face o sugestie. Rolul Uniunii Europene ar putea fi definit ținând cont de, generare, de gestionarea multiplelor conflicte care există la fața locului. Conflictele din regiune și rezultatul final vor fi niște elemente decisive pentru atitudinea locală care uh, va exista. Uniunea Europeană poate să contribuie la uh, rezolvarea acestor conflicte. Nu trebuie ca ea singură să vină cu soluția, ci trebuie să îi însoțească pe cei din teritoriu în găsirea unei soluții. De asemenea, e nevoie să avem o politică diferențiată pentru această regiune. E o regiune cu mai multe subregiuni, cu diferite culturi, cu diferite atitudini, prin urmare nu avem cum să aplicăm o politică europeană uniformă, așa că trebuie să existe pe undeva o politică diferențiată. Evenimentele recente din regiune ne-au arătat că trebuie să facem o distinție între Orientul Mijlociu și Africa de Nord, pentru că dinamica din Africa de Nord este una foarte diferită față de cea a Orientului Mijlociu. criza din Orientul Mijlociu din regiunea MENA per total arată că e mai degrabă un lux să plecăm de la premiza că există acolo un stat perfect funcțional. Prin urmare, ar trebui să ne bazăm pe uh, acele state care funcționează cât de cât. Știu că există foarte multe deficiențe, dar cel mai bine ar fi să ne axăm pe acele state care se descurcă cât de cât și să preîntâmpinăm o deteriorare a lucrurilor, date fiind conflictele care amenință stabilitatea din regiune. Succesul democratic din regiune nu este unul garantat. Uh, avem, sigur, cazul Tunisiei uh, și acesta trebuie sprijinit pe mai departe, în așa fel încât Tunisia să devină un exemplu pentru ceilalți, un model. Aș face un ultim comentariu pentru că timpul mă presează. Uniunea Europeană ar trebui să formuleze o poziție foarte clară în ceea ce privește uh, această coliziune între forțele seculare și cele religioase. Să trateze uh, acele forțe uh, într-un mod egal, însă acest lucru nu este suficient pentru a găsi o soluție finală redefinirea obiectivelor europene este foarte importantă, odată cu însoțirea procesului uh, democratizării. Dar, după cum vă spuneam, trebuie să ne adaptăm uh, la realitățile din uh, regiune pentru a putea avea succes. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Din umbră. Mai întâi, din partea ECR, domnul Bastian Belder. Eh, eh. Mulțumesc, domnule președinte. Pot eh, vorbi succint. Mulțumesc pentru acest cuvânt introductiv. Am o întrebare importantă pentru vorbitori. Independent de acest acord nuclear, Vreau să pun o întrebare cu privire la următorul aspect. Negociările au luat loc în au fost decuplate la dorința Iranului de chestiunile regionale în 2013. Și dacă ne uităm acum la negocierile cu privire la programul nuclear, așa cum a spus domnul Jenkins, din perspectiva lumii arabe, Uh, e clar că nu le putem decupla de contextul regional. Uh, contextul politic a fost uh, lăsat deoparte la aceste negocieri și Uniunea Europeană a fost reprezentată de statele membre, chiar prin înaltul reprezentant pentru afaceri externe la acele negocieri. Deci întrebarea mea, oare Europa nu și-a asumat un risc? Pentru că în lumea arabă aceste negocieri sunt puse în legătură cu uh, contextul de putere și cu dorința preluării unui rol de putere, de, de leadership al Iranului. Aceste negocieri oare nu pot duce la o uh, destabilizare a regiunii? Mulțumesc. Îi voi ruga pe toți colegii să își limiteze intervențiile la un minut și jumătate și apoi vom da cuvântul experților noștri pentru a răspunde și raportorului, domnului Peion, pentru concluzii. Doamna Vautmans, de la ALDE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru proiectul de raport și intervențiile, prezentările pe care le-am uh, auzit. Vreau să vorbesc despre lucrurile uh, menționate de domnul Soltan, domnul profesor Soltan. Politica unionistă, uh, politica Uniunii trebuie să fie regândită. Trebuie să ameliorăm conflictele din regiune. Mă gândesc la conflictul dintre Israel și Palestina, un conflict îndelungat, pe termen lung, și aș vrea să știu cum poate fi detenționat acest conflict. Care este rolul pe care vedeți dumneavoastră, pe care îl poate juca Uniunea Europeană. În, rapor, în proiectul de raport trebuie văzut modul în care statele europene um, pot aborda problema tinerilor care merg să lupte în uh, zonă. Avem o problemă în Belgia cu acești tineri. Încercăm să dezvoltăm o politică de integrare și aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră cu privire la această problemă. Cum putem controla această problemă la nivel european? Mulțumesc, doamnă Botman. Bună, mai am pare... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Permoi. Este foarte interesant eh, ce ne-au prezentat invitații noștri pe de o parte, însă cred că au lăsat pe de afară câteva aspecte importante pentru că lucrurile astea n-au apărut din neant. Nimeni n-a menționat intervențiile dezastruoase care au destructurat harta politică a Orientului Mijlociu, începând cu Irakul, de exemplu. Eu sunt conștient de acest lucru, unul dintre raportori a fost de asemenea acolo. De exemplu, Uh, potențarea poziției Iranului în regiune. S-a vorbit foarte mult despre drepturile omului și despre democrație, însă Arabia Saudită este printre principalii noștri parteneri, să spunem. Anul trecut, ca exemplu, uh, o femeie a fost acuzată de vrăjitorie și a fost decapitată acolo și vorbim despre principalul nostru aliat în regiune. Într-adevăr, există sectarianism. Uh, secte unite care se folosesc de multe ori în mod politic. De exemplu, situația imanilor, safiliști sau tafiriști care sunt plătiți de Arabia Saudită, primăvara arabă. E un subiect care ne interesează pe noți. Nu vorbesc despre ce s-a întâmplat în Irak sau în Bahrain. Mi-ar fi plăcut să am informații și în acest sens. În ceea ce privește domnul raportor, eu nu cred că ar trebui să uh, ideologizăm lucrurile pentru a găsi o soluție. Avem alături de noi niște, am avut alături de noi niște invitați importanți care aveau o altă perspectivă și asupra Siriei și asupra guvernului. Și există dialog cu guvernul în acest sens și de aceea nu înțeleg modul acesta de abordare a lucrurilor pe care le-ați propus dumneavoastră, domnule raportor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cozo. Și acum dau cuvântul domnului Smith de la Verzi. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările concludente. Au fost foarte bune, uh, analize foarte bune ale motivelor pentru care ne aflăm aici. Uh, din perspectiva comisiei noastre, așteptăm cu nerăbdare idei concrete cu privire la modul uh, în care putem aborda situația de acolo și rolul pe care îl putem juca în, uh, în regiune. Poate că vom discuta ulterior despre aceste lucruri. Vreau să adresez câteva întrebări oaspeților cu privire la percepția statelor europene în regiune, în special în Arabia Saudită, cu care am legături Ia însă. Um, care este viziunea oamenilor de acolo? Trebuie să distingem între viziunea oamenilor și viziunea regimelor, regimurilor. Um, există probleme legate de suprimarea uh, libertății de exprimare în zonă. Am văzut progrese care au fost uh, subminate în Bahrain, de exemplu, în acest uh, sens. Și acolo am putea distinge între intervenția Uniunii Europene și intervenția statelor uh, membre, pentru că Uniunea Europeană poate juca un rol important acolo, uh, oferind uh, programe de instruire, inclusiv în domeniul jurnalismului. Acesta ar fi rolul pe care îl poate juca Uniunea Europeană în întărirea societății civile. Am văzut în Tunisia că s-a putut contribui la întărirea stabilității de acolo. Acum, pentru că există și probleme de, legate de absența noastră în anumite state. Uh, trebuie însă să ne gândim și la uh, viziunea oamenilor diferită de cea a regimurilor. Domnul Castello, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru intervenții. Sunt de acord că, într-adevăr, trebuie să existe o abordare regională în care să se implice toți actorii, inclusiv Golful Persic. După părerea mea, acești actori sunt conștienți de obiectivele pe care le am și le uh, urmăresc cu orice cost. Sunt de acord și cu abordarea pe care tocmai am auzit-o, dar cred că aici Um, factorii de acolo ar trebui să-și asume responsabilitatea, să fie conștienți de ceea ce fac și să aibă și o abordare autocritică față de politici adoptate. Rolul UE ca mediator trebuie să fie să uh, încercăm să implicăm islamul politic către subiectele care, într-un fel sau altul, trebuie să fie legate de o dezvoltare cât mai deschisă și mai inclusivă. Însă această mediere pornește de la ideea că actorii care până în momentul de față față au jucat foarte ferm, fiecare pe poziția lui, uh, poziții care nu sunt chiar așa de pure cum se crede, să renunțe la această abordare. Pentru că dacă fiecare parte încearcă să o distrugă pe cealaltă, nu avem cum să separăm extremismul de partea mai moderată, care evident trebuie să fie stimulată dacă vrem să ajungem la o soluție comună. Și vreau să subliniez că Tunisia, care într-adevăr reprezintă o poveste de succes în regiune, are un islam politic care a fost foarte implicat în acest program de tranziție. Și aș vrea să faceți un comentariu în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum aș vrea să dau cuvântul colegului nostru, Panțeri. Vă E, grație. Mulțumesc. După părerea mea, soluționarea, liniștirea conflictelor este o idee bună, dar cred că ar trebui să avem niște ambiții mai mari, mai ales ca Uniunea Europeană. În ceea ce privește cei doar oaspeți, am trei aspecte de menționat. În primul rând, ar trebui să ne întrebăm dacă o abordare real politic în ceea ce privește chestiunea din Orientul Mijlociu și Africa de Nord n-ar fi mai um, o idee mai bună. Dacă e să ne gândim la Siria, înțeleg, trebuie să înțeleg dacă rolul lui Bashar al-Assad este cu adevărat uh, un rol care ar trebui neluat în, în, în, în calcul sau dacă din potrivă ar trebui să luăm în calcul. Știu că acordul uh, la care s-a ajuns în ceea ce privește nuclearul cu Iran, care va fi perfecționat până la 30 iunie, uh, ar duce la o legitimizare a Iranului și tinderea sa în Irak, deci poate să consolideze situația Teheranului. Dar eu mă întreb dacă n-a venit acum momentul să avem o politică de convivență între regiuni, între entitățile din regiuni. Eu cred că doar așa am putea Uh, împiedica o proliferare a conflictelor. În ceea ce privește Tunisia sau nu, nu știu dacă situația respectivă poate să se repete și în alte părți, însă, după părerea mea și vreau să-mi spuneți dacă este așa, experiența pozitivă este un element fundamental pentru stabilitatea și siguranța în regiune. Deci eu cred că trebuie să investim mai ales în ceea ce privește acea țară. Și un al treilea aspect care n-a fost uh, bine delimitat, dar care ar trebui să fie, uh, eu cred că trebuie să găsim și un echilibru între politica de securitate și drepturile omului, fiindcă adesea politica privind securitatea oarecum reduce drepturile omului care sunt uh, mai puțin luate în considerare. Și vreau să-mi spuneți ce părere aveți în acest sens. Mulțumesc domnului Panțeri, doamna Fatigare, acum cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc ambilor domni pentru prezentările excelente și aș vrea să le adresez uh, câte o întrebare ambilor domni, revenind la uh, problema dosarului iranian. Puteți să ne spuneți mai multe despre impactul geopolitic acestui acord în regiune sunt îngrijorată nu numai cu privire la poziția Israelului, dar cu siguranță că mă îngrijorează și situația recentă, evoluția recentă din Yemen, intervenția um, a fost și cauzată de, îngrijorări, de îngrijorarea cu privire la rolul din ce în ce mai important al Iranului în regiune. Puteți uh, răspunde la această întrebare? Domnule, mulțumim, doamna Rotiga. Domnul Mart? a creer. Există tendința să creăm propriile realități, spune domnul Nart, care nu corespund realității concrete de pe teren. Dacă vorbim despre Siria, acolo există o realitate ce nu poate fi negată, care nu-mi place, da, este adevărul. Regimul lui Bashar al-Assad există și alte realități care nu pot fi trecute sub tăcere, și anume forțele care acționează acolo și care se confruntă cu revoluționarii sirieni islamini, care, islamiști care colaborează cu partidul Nusra, cu frontul Nusra, care este o parte activă al Qaedei. Nu-mi plac aceste lucruri, dar sunt adevărate și trebuie menționate. Uh, avem ca interlocutor o o fantomă, forța de opoziție, care de fapt frontul acesta al revoluționarilor siriene lui Jamal Mahalos. Ne place sau nu. Însă, <clears throat> trebuie să găsim și o poziție democratică siriană, dar așa ceva de fapt nu există în realitate, deci ar fi o încercare inutilă. Aș vrea să-mi comentați în ceea ce privește situația din Libia, unde vorbim din nou despre fantasme, guvernul Tobruk, guvernul Tripoli, Eh, jumătatea teritoriilor este o zonă deschisă traficului și influențelor și terorismului care, vine din to- care vin din toate părțile, influențe foarte importante și realitatea guvernului Tobruk se numește forțe armate, coaliția forțelor armate care sunt uh, dirijate de Halifa Haftar. Foarte important, mult mai important decât guvernul din care în teorie face parte. Și în al treilea rând, conflictul din Palestina pare să fie irelevant. Uh, Există acolo un personaj, actualul prim-ministru, care a, ajut, a adus în la această situație și întrebarea mea este ce face Uniunea Europeană, având în vedere poziția economică importantă pe care o are, uh, și uh, doar Franța și Regatul Unit au prezență militară și încă în relații bilaterale. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Domnule președinte, dacă vrem să evoluăm, eu cred că ar trebui să facem un inventar al situației și să fim foarte precauți cu soluțiile. Un inventar și anume să ne spunem adevărul cu privire la primăvara arabă și cu privire la echilibrul care a fost regăsit ulterior, care nu are nicio legătură cu primăvara arabă propriu-zisă. Mă gândesc la echilibrul din Egipt, mă gândesc la reușita care este reprezentată de Tunisia, dar și Tunisia ce a câștigat din primăvara arabă. Și mai ales trebuie să ne spunem adevărul cu privire la Libia, cu privire la Siria și să nu uităm să spunem lucrurilor pe nume și în ceea ce privește Turcia, Arabia Saudită și implicarea acestora în conflictele de care vorbim. În ceea ce privește soluțiile, trebuie să avem curajul să recunoaștem uh, situația, rolul jucat de regimurile laice, poate nu democratice după criteriile noastre, dar care ar fi permis găsirea păcii Oare nu asta este lucru care trebuie să ne preocupe? În primul rând, minoritățile religioase nu sunt ele necesare în egală măsură pentru a ajunge la pace? Uh, majoritatea se exprimă, dar dacă ea oprimă minoritățile, nu poți vorbi de pace. Toate aceste lucruri par să fie uh, uitate, folosim un limbaj de lemn și efectiv asta mă dezamăgește. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gomez are acum cuvântul. Jenkins said that the... Domnul Jenkins a spus că lumea arabă văzută de la Riad este într-un anume fel. Și aș vrea să spun că în mai multe capitale din lumea arabă și din lumea musulmană, Riadul este privit ca sursa problemelor. În 2001 și 2002, Jakarta, unde mulți lideri musulmani, religioși și politici au spus că Riad era într-adevăr problema pentru că uh, de acolo se finanțează Al-Qaeda. Dincolo de uh, natura puterii concentrate la Riad. Acum, întrebarea către vorbitori. Vedeți Europa sau vedeți puterile europene capabile să contribuie la rezolvarea problemei? Eu nu văd Europa capabilă de așa ceva. Am văzut uh, disensiunile uh, în Europa cu privire la Bagdad în 2003. Nu văd Europa în Siria. Nu văd uh, uh, Europa rezolvând problema curzilor. Nu văd Europa rezolvând conflictul din Libia și uh, Libia nu este o problemă de ordin religios. Acolo avem Turcia și Qatarul, puteri sunite de o parte și Egiptul, Statele, Emiratele Arabe Unite pe de altă parte. Deci, vedeți, Europa capabilă să contribuie la reglementarea sau la dereglementarea problemei despre care am vorbit. Dacă deci Europa, practic, care participă la negocierile cu Iranul, poate ar trebui să uh, contribuie la rezolvarea conflictului dintre Iran și Arabia Saudită. Deci, practic, problema este tocmai că Europa nu este o putere care contribuie la reglementarea din regiune, conform ambițiilor noastre. Mulțumim, doamna Gomez, domnule Bașir, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să folosesc acest prilej pentru a mulțumi domnului uh, Gamal, domnului profesor Gamal și domnului Jenkins pentru prezentări. Uh, un cuvânt care apare din nou este frustrarea mulți dintre tinerii noștri merg în Orientul Mijlociu și participă la acțiunile ISIS. S-a spus de asemenea că Europa își asumă un risc în negocierile cu Iranul privind uh, proliferarea armelor nucleare. Eu cred că ar fi greu, n-ar fi corect să um, abordăm critic intervenția militară din 2003. Când vine vorba despre arme de distrugere în masă, care nu au fost găsite, apoi s-a intervenit în Afganistan pentru a ne descotorosi de guvernul taliban. Și pentru că am folosit pretexte pentru a interveni în astfel de situații, aș fi de părere că trebuie intervenit altfel, nu militar, ci trebuie colaborat, conlucrat cu aceste națiuni pentru a le elibera de frustrări. Vreau să vorbesc aici despre întărirea democrației, drepturilor omului. Nu cred că trebuie să le întoarcem spatele acestor națiuni și să fim mereu critici la adresa lor. Cred că trebuie să antrenăm aceste țări în colaborare, trebuie să le tratăm ca pe vecinii noștri, trebuie să cum lucrăm cu ele și trebuie să ajutăm societățile civil, civile din aceste țări, să ajutăm cetățenii să se elibereze de frustrări. De, de acolo vine și poziția critică față de Occident. Mulțumesc, domnule Bashir, domnule Can. Mulțumesc. Permiteți-mi să vă mulțumesc, mulțumesc oaspeților pentru contribuțiile lor. Vreau să spun de asemenea că, bineînțeles, vrem să vedem mai multă stabilitate în lume, mai ales în Orientul Mijlociu, pentru că sunt foarte multe probleme acolo cu care ne confruntăm. De asemenea, trebuie să învățăm lecțiile trecutului. Nu ar trebui să facem aceleași greșeli ca în trecut. Mă refer mai mult la protecția și încurajarea procesului democratic în zonă. Nu ar trebui să sacrificăm aceste valori pentru, pentru uh, câteva sau în favoarea câtorva obiective pe termen mediu, obiective de siguranță, în timp ce există un risc de conflicte sectare pe care le observăm, nu trebuie să uităm care este problema, esența acestor conflicte și anume o problemă de ordin politic. Deci trebuie să ne străduim pentru a satisface ambițiile politice în zonă. Ceea ce a spus profesorul Soltan când a vorbit despre diferențierea politicilor. Am uh, trăit adesea probleme legate de atitudine, de viziuni. Este o regi regiune într-adevăr complexă cu diferite niveluri de dezvoltare în diferitele state. Și trebuie să diferențiem politicile, să le croim în funcție de situația din fiecare stat. Iranul și Arabia Saudită sau conflictul dintre Israel și Palestina. Sunt probleme serioase asupra cărora trebuie să ne aplecăm și aici Uniunea Europeană trebuie să joace un rol constructiv și activ, un rol important. Și sunt de acord, împărtășesc sentimentul exprimat de colegii mei atunci când s-a vorbit despre încurajarea coexistenței regionale. Acestea sunt uh, lucrurile la care trebuie să lucrăm. Trebuie să identificăm actorii importanți regionali. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cam. Și acum dau cuvântul doamnei Almarie. Vă, vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o întrebare scurtă. Aș vrea, în primul rând, să-i felicit pe doi intervenienți pentru buna descriere a situației și pentru pasiunea de care au dat dovadă. Conflictele oricare ar fi ele, Uh, dacă sunt de lucru lungă durată, implică totuși existența unor resurse și ați putea să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, care sunt sursele și care este ruta urmată de finanțările până în momentul de față pentru diferitele mișcări sectariene, care sunt statele uh, care intervin, dacă intervin direct, dacă vorbim despre structuri non-statale, uh, prin intermediul căror vector interacționează și care sunt rețelele folosite. Mulțumesc. Mulțumesc și acum aș vrea să-i rog pe cei doi experți să încerce să dea un răspuns global, în jur de 5 minute fiecare, după care, nu știu, domnule Peion, dacă vreți să interveniți acum, după? Bun. Domnul Jenkins acum. Thank you very much, Chairman. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au fost foarte multe lucruri la care nu ne-am referit pentru că timpul a fost uh, limitat și aceste probleme sunt foarte complexe. Uh mai întâi, uh, Irakul și acea așa zisă intervenție dezastroasă. S-au întâmplat lucruri uh, după aceea, am neapărat uh, doar în 2003. N-am reușit să intervenim nici în 2009 ca să arătăm oamenilor că vor vota nesectarian, n-am reușit nici în 2010. Au apărut mai multe lucruri care s-ar fi întâmplat dacă am fi fost consecvenți și dacă am fi reușit să avem o opinie despre ce e bine în regiune. Trebuie să ai o părere, nu despre procese, ci despre rezultate. Să te gândești care este rezultatul cel mai bun pentru o anumită țară. Nu ne-am referit la uh, ce n-ar fi trebuit să facă, de exemplu, cu Sudanul. Ar fi trebuit să spunem ce ar fi trebuit să facă. Unii au uh, o opinie, alții au cunoștințe despre ce se întâmplă la fața locului. Și cred că este foarte, foarte important să avem reprezentanțe în regiune și să le folosim, pentru că doar așa vom afla ce se întâmplă în, când vremurile devin foarte grele. Iranul și acordul nuclear și securitatea din regiune. Eu nu știu dacă va exista un acord nuclear, uh, e un acord interimar la ora actuală și se discută despre un termen 30 iunie, dar este foarte puțin probabil să se rezolve ceva până atunci. Și chiar dacă va fi acest acord, asta nu înseamnă că relațiile vor fi restabilizate. Uh, nu există un echilibru natural al puterii în Orientul Mijlociu. De aceea uh, a fost nevoie de o putere din exterior cu pretenții uh, hegemoniste. Problemele care apar acum apar din cauza că nimeni nu poate controla situația. Rolul pe care l-a jucat Europa în negocierile nucleare a fost unul foarte important. Gândiți-vă uh, la ce rol joacă Uniunea Europeană în Orientul Mijlociu. Sunt multe lucruri care pot fi întreprinse la nivel național, vorbesc în calitate de fost ambasador. Uh, luate pe rând, statele europene pot să facă foarte multe în regiune, de exemplu Franța, Regatul Unit și celelalte, pot să ofere ajutor la fața locului. Uh, Zece ani de zile am lucrat pe procesul de pace în Orientul Mijlociu și pot să vă spun că rezultatul nu va fi un acord între palestinieni și israelieni, pentru că palestinienii n-au niciodată suficiente lucruri de oferit israelienilor. E nevoie de un acord în ceea ce vește pretențiile expansioniste ale uh, Israel, Israelului. Tensiunile apar pentru că statul palestinian e o scuză pentru a atinge un alt obiectiv – cu mai mult islamism. Am văzut și care este interesul celorlalte state în regiune față de acest conflict. E important să se vorbească numele securității naționale. Și dacă facem asta, apar multe, multe lucruri pe care le putem trece în revistă. De exemplu, să promovăm public care ar fi rezultatul concret uh, al unor negocieri cu un stat palestinian și apoi să facem niște descrieri despre ce ar însemna asta în uh, termeni reali în ceea ce privește relația dintre Israel și statele arabe. Toată lumea vorbește despre drepturile omului și pot să vă spun că lucrurile se um, îmbunătățesc. Prima dată când am fost în statele din Golf a fost în 1983. Nici nu mai recunosc uh, uh, statul sau regiunea așa cum am cunoscut-o atunci. Guvernul pentru care am lucrat lucrează foarte mult cu autoritățile din Bahrein, foarte discret cei drept, pentru a crea un mediator, uh, un standard de schimb de bune practici, lucrurile se îmbunătățesc uh, în Bahrein. Uh, la fel și în, în Arabia Saudită, care nu este un stat salafist. Haideți să ne gândim și la pedeapsa capitală din Arabia Saudită acest lucru nu ține de guvern, ci ține de instanțele de judecată. Și guvernul încearcă acum să contracareze această problemă. Există foarte multe uh, lucruri care pot fi întreprinse, dar într-o manieră discretă și nu la porta voce. Este foarte important să creăm un dialog cu acești oameni și cu guvernele. Foarte repede trec în revistă și Tunisia pentru că este un caz interesant. Ce Um, va merge bine dacă lucrurile nu se strică pe parcurs, va fi uh, datorită culturii francofone din Tunisia. Pentru că se, cult- se continuă cultura lui Ben Ali. Și dacă cazul tunisian funcționează, va fi pentru că viața publică, viața civilă se liberalizează în continuare. Și există și această afiliere franceză. Paradoxul este că uh, un regim uh, autoritar devine automat un regim bazat pe libertăți cetățenești. Democrația fără liberalizare ce înseamnă? Democrații liberale, demo, democrații liberale și acestea niciodată nu vor funcționa. Libia e iarăși un caz interesant. În opinia mea, au avut loc alegeri libere și două alegeri parlamentare și de fiecare dată libienii au demonstrat că îi interesează cine îi conduce și vor să fie conduși din punct de vedere secular, tehnocrat, aceștia nici nu au votat pentru cei care au spus că Dumnezeu este răspunsul la toate. Dar vedem că acum există un guvern legitim și unul nelegitim și apare acest conflict. Noi, cei din Europa, avem o opinie clară, avem un rol important de jucat, trebuie să ne gândim și la ce este cel mai bine pentru noi în Europa ca rezultat. În ceea ce privește finanțarea acum, de fiecare dată când mă gândesc la ce poate să facă Europa în termeni practici, apar în discuție banii. Și se discută despre finanțarea grupurilor teroriste. Eu nu cred că ne ocupăm suficient de acest subiect. Mulțumesc. Mulțumim. Domnule profesor, aveți noastră cuvântul acum. Încep referindu-mă la Tunisia, așa cum a spus domnul Jenkins. Ce a făcut diferența în Tunisia? Nu doar societatea civilă, ci uh, o societate civilă seculară. Egiptul a avut și are în continuare o societate civilă vibrantă, dar una uh, islamizată puternic și dominată de grupuri religioase. Și aici este diferența principală între Tunisia și Egipt, între Tunisia și ceilalți, de aici și un cu totul alt rezultat al perioadei de tranziție. De ce fac eu acum această observație? Dacă Europa dorește să fie eficientă și dacă dorește uh, nu doar să dea impresia că participă uh, în procesul de pace, ci că o face gândindu-se la un rezultat concret, atunci ar trebui să aveți în vedere un element foarte important. Nu toți uh, artorii politici care vin cu mesaje bazate pe democrație sunt sinceri sau se referă la democrație în aceeași măsură. Deci trebuie să vedem cu câtă sinceritate se fac aceste declarații și cât acord există sau câtă concordanță există între ceea ce exprimă ei și ceea ce fac sau între ceea ce exprimă ei și ceea ce își dorește Uniunea Europeană și cum anume dorim ca mai târziu să ne apropiem regiunea MENA. Mă refer acum și la percepția uh, față de Uniunea Europeană în uh, Orientul Mijlociu. Frustrarea e resimțită de ambele părți, atât în uh, Orientul Mijlociu, în regiunea MENA, unde cetățenii consideră că Uniunea Europeană nu este neapărat relevantă pentru ei, date fiind procesele de transformare prin care trec ei acum. Și mi se pare că aceleași sentimente de frustrare apar și de partea europenilor, mai ales ascultând comentariile care se fac, analizele politice, declarațiile liderilor politice liderilor politici, mă scuzați. Există o dezamăgire manifestată de partea europeană. Așa că E important ca Uniunea Europeană să se reorienteze în așa fel încât să capete relevanță pentru cei care sunt implicați în aceste conflicte. S-a făcut un comentariu interesant. De fapt, a fost adresată o întrebare dacă Uniunea Europeană poate să aplice real politic în uh, regiunea MENA. E o abordare foarte interesantă. Mi se pare că nu putem să mergem întru totul în această direcție, pentru că Uniunea Europeană este o entitate care mizează pe uh, intervenții soft. Nu e vorba de SUA aici. Pentru a fi eficienți, trebuie să găsim un echilibru fin, un echilibru nou între ideea de Uniunea Europeană ca actor soft în regiune, militând pentru democrație și drepturile omului, bineînțeles, și toate acele considerente de ordin strategic pe care Uniunea Europeană le are în Orientul Mijlociu. În căutarea acestui echilibru, Uniunea Europeană trebuie să ia o decizie. Știu că dumneavoastră aveți o răspundere importantă față de cei care v-au votat, dar sunt răspunsuri pe care trebuie să le căutăm e nevoie de reconcilierea unor idealuri cu politica pragmatică. Am avea poate o mai bună marjă de manevră dacă ne-am regândit strategia în Libia, în Siria, pentru că am dat dovadă de mult curaj în momentul în care Uniunea Europeană s-ar exprima clar pentru una din părți, părțile uh, implicate în conflict. În Libia acum uh, trebuie să, ca Uniunea Europeană să spună nominal cu cine ține. În Siria situația este diferită. Acolo trebuie ca opoziția moderată să fie reconstruită. Și apoi un alt element de, important se referă la politica condiționalităților. Uniunea Europeană se bazează pe această abordare, nu doar în regiunea MENA, ci și în alte părți. Eu cred că toate aceste condiționalități, cu fixarea de obiective, de la un caz la altul, reprezintă o abordare corectă. Deci mai degrabă să se acționeze astfel în loc să se vină cu un tipar. Și rămânând la condiționalități, din nou aș cere proporționalitate, pentru că, pe de o parte, există niște resurse pe care Uniunea Europeană vrea să le aloce procesului de pace din regiune. Și apoi sunt și câteva pretenții pe care Uniunea Europeană le face în acest sens. Mulțumesc. Domnule Jenkins, încă o propoziție. Vreau să vă spun că schimbarea economică este foarte importantă în regiune și pe termen lung cea mai importantă transformare va fi aceea a diversificării democrației uh, liberale. Și rolul femeii este unul central aici, așa că educația devine foarte importantă. Vin din Regatul Unit unde femeile din Arabia Saudită au avut uh, o situație foarte complicată în momentul în care au vrut să studieze uh, în Anglia. Așa că dacă vreți să investiți în ceva, investiți în educația femeilor. Raportorul pentru concluzii. Frustrați. Mulțumesc. Întotdeauna există și frustrări în genul acesta de exerciții, fiindcă vorbim despre un subiect foarte greu, complex și timpul la dispoziție este foarte limitat. Vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați uh, înscris în această abordare comună. Apreciez și eu și colegii mei răspunsurile pe care ni le-ați oferit, chiar dacă sigur n-ați putut răspunde în detaliu la toate întrebările mai există o responsabilitate pe care o rețin. În altul reprezentant vrea să propună o nouă strategie pe bună dreptate și Parlamentul are răspunderea de a ajunge la o poziție unită, fiindcă cel mai rău pe un astfel de subiect este să rămâi divizat, nu obții nimic și nu ajungi la nimic. Și în același timp trebuie să avem și niște poziții clar definite. Aș vrea însă să uh, Uh, subliniez așteptările ridicate care există vis-a-vis -vis de Europa. Am auzit intervențiile colegilor noștri care doresc uh, să înțelegem că nu avem o prezență suficient de vizibilă deocamdată și să schimbăm acest lucru. Mulțumim domnului Peion, mulțumim și experților care au fost alături de noi în această după-amiază. A fost o discuție foarte utilă și fără îndoială o să vă luăm în considerare contribuțiile și asta are de altfel legătură cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul privind um, politica de vecinătate, revizuirea politicii de vecinătate, fiindcă așteptările față de Europa sunt enorme și am văzut din contribuțiile dumneavoastră că sunt încă multe de făcut pentru a, pentru a continua activitatea în regiunea MENA. Mulțumesc și trecem acum direct la următorul punct de pe ordinea de zi, revizuirea politicii europene de vecinătate. Domnul Cucan este raportor și ne va prezenta documentul de lucru, un document care a fost elaborat după ultima vizită a comisarului Han, care ne-a vizitat acum câteva săptămâni și astăzi ideea ar fi să avem un prim schimb de opinii pe acest subiect al revizuirii politicii de vecinătate, după care să continuăm activitatea pe raport cu amendamentele care o să vină din partea colegilor. Aș vrea să îi rog pe cei care doresc să părăsească sala, să o facă repede și în liniște, astfel încât să ne putem continua activitatea, fiindcă avem mult pe ordinea de zi. Vă rog frumos și colegii, dacă trebuie să dialogați, să o faceți în șoaptă, Vă rog, haideți să-i acordăm atenția noastră domnului Cucan. Shall I wait or shall I speak? Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus în prezentare, ne aflăm într-un moment în care după primele discuții pe care le-am avut în comisia noastră și schimbul de vederi cu experții Comisiei Europene și cu membrii ai Parlamentului European, am reușit să elaborăm un document de lucru pe politica europeană de vecinătate. Acest document de lucru și discuțiile din comisie trebuie să reprezinte baza de lucru pentru elaborarea acestui proiect de raport. Dați-mi voie să menționez pe scurt câteva aspecte de ordin general. Uniunea Europeană și-a publicat prima strategie în 2003 în care ideea era să fim înconjurați de uh, democrații bine, guverna, uh, bine guvernate și stabile și Parlamentul European trebuia să stabilească baza pentru a-și ajuta vecinii să devină mai democratici, mai prosperi și uh, mai bine integrați în valorile europene. Cu cât creștea cooperarea și cu cât crește interdependența dintre Uniunea Europeană și vecinii săi, cu atât uh, cresc și șansele unei situații uh, pașnice și stabile în regiune. Acestea erau obiectivele politicii de vecinătate. Și dacă ne uităm la situația la nivel mondial, vedem că din mai multe motive, multe dintre uh, statele din uh, regiune, din regiunea învecinată, sunt uh, în situații extrem de instabile, lucru care este în totală opoziție cu obiectivul inițial pe care ni l-am stabilit. Interesul nostru cheie rămâne să ne schimbați, să avem o vecinătate sigură și stabilă, însă resursele s-au redus uh, și în același timp ne confruntăm cu un mediu din ce în ce mai ostil. Poziția soft a Uniunii Europene în regiune a fost subminată de criza economică. Asta a dus la criza încrederii în Uniunea Europeană, eh, împreună cu modul în care am acționat în regiune. Deci, după părerea mea, ar trebui să revenim la principiile de bază ale politicii de vecinătate. Trebuie să ne găsim despre, trebuie să ne gândim la relația pe care vrem să o avem cu uh, membrii acestei politici și ce instrumente avem la dispoziție în acest sens. Există mai multe idei care se regăsesc în acest raport, care sunt pensionate în documentul de lucru pe care îl analizăm. În primul rând, politica de vecinătate trebuie să se constituie pe merite și drepturi proprii. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere uh, diferențele care există între partenerii noștri. În regiunile înconjurătoare avem structuri diferite, nu doar din punct de vedere geografic, ci și uh, pe fond, cum ar fi modul de implementare a reformelor și capacitatea de a participa la uh, spațiul comun al celor patru libertăți. Trebuie de asemenea să sprijinim democrația și statul de drept ca element central al politicii noastre de vecinătate. Know-how-ul de care dispunem este uneori chiar mai valoros decât banii și ofertele trebuie să fie mai bine țintite și plasate în context regional. Accentul pe cooperarea cu societatea civilă și cu grupurile pro-democrație trebuie să fie însoțite de un accent uh, susținut în ceea ce privește consolidarea capacității și instituțiilor guvernamentale. Trebuie să promovăm drepturile democratice și să nu acordăm asistență statelor, instituțiilor și regimurilor care oprimă și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor lor. Mai mult, trebuie să consolidăm dimensitatea de securitate, dimensiunea de securitate a politicii. După cum știți, securitatea și stabilitatea sunt valorile de bază ale politicii și totuși din cele 16 state din regiune, 11 sunt afectate direct de diferite tipuri de conflicte. Uniunea Europeană uh, se confruntă cu mari probleme de securitate care vin dinspre est și sud. În uh, discuțiile de la punctul anterior, aceste probleme au fost evidențiate. Apoi, trebuie să avem niște parteneriate solide și, în acest sens, Uniunea Europeană trebuie să încheie parteneriate nu doar în regiune, ci trebuie să se implice dincolo de această zonă uh, învecinată cu diferite organizații și cu diferiți parteneri internaționali. Și, în acest sens, trebuie să ne re- asumăm poziția de lider în regiune, trebuie să stimulăm comunitatea internațională pentru a realiza obiective comune în regiune. Mai mult, trebuie să stimulăm cooperarea cu regiunile și trebuie să stimulăm uh, integrarea regională. În ceea ce privește structura politicilor, așa cum am spus cu mai multe ocazii, politica de vecinătate trebuie să fie mai mult bazată pe idealuri politice. Trebuie să avem o abordare tehnică, dar care să se bazeze pe leadership politic. Și în acest sens, eu cred că uh, a venit momentul unor trimiși special pentru regiunile învecinate din sud și est, care să lucreze îndeaproape cu instituțiile europene și cu statele membre care să ajute uh, Uniunea Europeană și statele membre să înțeleagă mai bine problemele din regiune. Dragi colegi, domnule președinte, acestea sunt principalele idei care se regăsesc în raport și acum aștept cu interes comentariile și contribuțiile dumneavoastră, dat fiind că aceasta este etapa de consultare ce ne va permite să ducem mai departe redactarea acestui proiect de raport. După cum știți, calendarul pentru acest raport a fost modificat. Ați văzut că termenul limită pentru amendamente a fost deja depășit dar va exista un nou termen care vă va fi adus la cunoștință cât de curând. Mulțumim domnului Cucan. Dau cuvântul raportorilor din umbră acum, în ordinea în care am constatat că sunt în sală, după care un număr mare de colegi și-au manifestat interesul de a interveni. O să încep cu doamna Gomes din partea socialiștilor și democratizor. Nu sunt raportor din umbră, dar înlocuiesc pe domnul Andy Cristian din grupul meu, care este raportor din umbră. Și o să vă spun uh, întrebările pe care mi le-a transmis pentru colegi, în special pentru domnul Cucan, pe care dorește să-l felicite pentru un text uh, bine întemeiat. Mesajul cheie din partea colegului nostru. Într-adevăr, trebuie să revizuim această politică de vecinătate din punct de vedere al obiectivelor, instrumentelor, uh, parteneriatelor, să o facem mai obiectivă din perspectiva provocărilor cu care ne confruntăm. Este de acord de asemenea cu multe dintre punctele care se regăsesc în documentul de lucru, ce ne-a fost prezentat de domnul Cucan, în special natura tehnică și birocratică a politicii de vecinătate, care pun um, pune oarecum în umbră ideologia politică de asemenea, faptul că nu există o ideologie strategică în PESC, uh, politicile externe, deficitul de vizibilitate și comunicare de care suferim și uh, posibilitatea de mm, apartenență. Uh, este de asemenea de acord că, în principal, trebuie să ne asigurăm că în centrul politicii noastre se regăsesc principiile și valorile europene, și anume cele democratice și menționează în altul reprezentant Mogherini care a spus în Consiliul de Securitate ONU că nu există stabilitate fără democrație, nu există securitate fără drepturile omului. Ehm, dilemele securitate versus democrație sunt niște dileme false și nu trebuie să fie mm, extrapolate și își exprimă speranța că odată cu raportul domnului Cucan, Parlamentul European va reuși să transmită mai departe acest mesaj. Și eu personal, dacă îmi permiteți, uh, ca urmare a discuțiilor anterioare, aș putea spune că trebuie să vedem care sunt neajunsurile politice de vecinătate. Pe de o parte, faptul că nu uh, am, uh, am fost prea imparțiali uh, și, de asemenea, că trebuie să um, ne stabilim ținte și la nivelul um, rezultatelor finale, nu doar a proceselor, și să vedem unde putem produce cu adevărat o schimbare. Și o întrebare esențială sau o chestiune esențială este cea a Palestinei, unde am eșuat în totalitate, deși am identificat un obiectiv clar, dar totuși nu am reușit să avem o poziție clară pe care să o susținem lucru care de altfel este destul de vizibil. Până la urmă, această politică de vecinătate se referă și la securitatea cetățenilor noștri, nu doar la rezolvarea conflictelor în regiune. Un element central este securitatea cetățenilor europeni. Să nu uităm asta. Mulțumesc, domnule Gomes, având în vedere numărul mare de colegi care și-au anunțat intenția de a interveni, aș vrea să vă rog să fiți conciși. Un minut, două, jumate. Domnul Auștericius. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să îl felicit pe domnul Cucan, colegul nostru, pentru această propunere de document pe care o discutăm, care este un punct de pornire excelent pentru discuțiile pe care să le avem pe un subiect așa de important. Documentul în sine, după părerea mea, subliniază într-un mod foarte corect care sunt elementele cheie ale discuțiilor noastre. Având în vedere situația cu care se confruntă Uniunea Europeană la frontierele sale, domnul Cucan ne spune pe bună dreptate că trebuie să ne întoarcem la valorile de bază și după părerea mea aici e vorba despre principii conform cărora trebuie să ajutăm și să oferim sprijin vecinilor Uniunii Europene pentru a-și um, asigura stabilitatea și pentru a oferi ocazia țărilor respective să își consolideze capacitățile statale, fiindcă multe dintre ele nu au instituțiile de stat necesare și, de asemenea, să consolideze democrația și statul de drept. Acestea sunt principii pe care în nici o situație nu le putem trece cu vederea. Trebuie să recunoaștem faptul că în ultimii ani ne-am confruntat cu un fel de concurență uh, între vecinii Uniunii Europene. Concurență pentru a câștiga sufletele țărilor respective, să spunem, și țările um, Uniunii Europene s-au lansat în acest concurs de a câștiga cât mai multe țări din politica de vecinătate. Nu cred că e o idee prea bună. Din păcate, unele dintre țările învecinate țărilor care ne preocupă noi consideră că acest lucru este întemeiat. Și cred că e o situație la care ar trebui să ne gândim din punct de vedere al grupului ALDE, trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a ajunge la un dialog întemeiat cu societatea civilă din țările învecinate de care ne ocupăm. Societatea civilă, de fapt, poate contribui la schimbările din uh, țările acestea într-o foarte mare măsură. Și de aceea eu cred că trebuie să punem un mai mare accent pe uh, rolul societăților civile și trebuie să vedem ce fel de instrumente uh, sunt de folosit în această direcție. Într-adevăr, dragi colegi, există multe cazuri de succes în cazurile în care am deschis programele europene pentru statele învecinate și cred că linia aceasta trebuie continuată și dusă mai departe. Și în încheiere, politica de comunicare și informare. Aș dori să accentuez partea aceasta care ține de comunicare, pentru că lucrurile au evoluat și la fel și abordarea noastră politică față de societățile respective. Mulțumesc, Petra. Să-mi cer scuze, domnule Iurec. Sunteți raportor din Urumbră și ar fi trebuit să puteți interveni. Aveți cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Eu aș avea câteva comentarii referitoare la aceste documente. Întâi de toate aș vrea să-mi exprim mulțumirile pentru că, într-adevăr, este o foarte bună bază de discuție acest document. Evident, se vorbește aici despre securitate partea de securitate din politica de vecinătate. Lucrurile au evoluat, sunt noi și trebuie să avem în vedere um, care sunt aspectele de securitate în Georgia, în Ucraina, uh, care au impact direct asupra Uniunii Europene. Și de aceea eu cred că trebuie să avem uh, în vedere acest lucru în prima parte a documentului. Cea de-a doua parte se referă la reintroducerea echilibrului în politica de vecinătate. Evident, trebuie să vedem care sunt uh, care este contextul geografic în care se situează aceste țări care sunt partenerii noștri. Partea de est a Europei este totuși în continuare Europa și uh, trebuie să fim mai deschiși în ceea ce privește această situație, mai ales în ceea ce privește Georgia și Ucraina, uh, lucru care trebuie subliniat în document. Un al treilea aspect echilibrul uh, relațiilor externe în ceea ce privește relațiile cu aceste țări. Uh, avem în vedere și țări din regiunea mediterană, din sudul Uniunii Europene și cele din est. Și poate că ar trebui uh, să încercăm să stabilim un echilibru în modul în care cooperăm cu aceste două părți ale politicii de vecinătate. S-a menționat aici societatea civilă. Antevorbitorii mei au spus că dacă analizăm uh, situația din țările din Europa de Est, vedem că acestea au avut de suferit în urma regimurilor totalitare care le-au condus și, evident, lucrurile acum s-au schimbat și societățile care au trăit în comunism încă mai au nevoie de sprijin pentru a putea să-și ducă mai departe dezvoltarea, lucru care este vizibil în presă. Uh, prin urmare, vorbim de o emancipare a acestor societăți care trebuie sprijinită și promovată și unul dintre principalele lucruri pe care putem să-l facem este cel al alegerilor, mai ales la un deceniu după aderarea la Uniunea Europeană. În ceea ce privește dimensiunea sudică a politicii de vecinătate, evident și aici avem o parte importantă, a politicii de vecinătate, care trebuie să fie abordată echilibrat. Relația cu Libanul este una exemplară. Cunoaștem situația comunităților de acolo, știm că s-au confruntat cei cu dificultăți, dar evident e nevoie de sprijin și trebuie să sprijinăm toate țările din regiune. Dacă vorbim despre bazinul Mării Mediterane, trebuie să sprijinim țările care eh, implementează politici eh, bazate pe valori europene, Iordania, Egiptul, vorbim despre niște politici constructive. Marocul, țări care permit evoluția unei societăți pașnice Evident, deci toate aceste lucruri trebuie avute în vedere. Mulțumim domnului Iurec. Președinte, intentare ser, ser... Domnul Cosa, o să încerc să fiu foarte scurt. În acest document ce ne preocupă pe noi este viziunea eurocentristă a fost unul dintre elementele menționate de presă ca fiind, ca necesitând schimbare. Trebuie să dăm dovadă și de abordare autocritică în ceea ce privește rolul jucat de UE. Ne preocupă foarte mult uh, Uh, accentul pus pe stimulente, care pare un um, instrument pentru a răsplăti statele servile mai degrabă decât un instrument de cooperare. se spune de garantarea securității energetice, dar eu cred că este un eufemism pentru altceva. În text se menționează destabilizare în țările din partea de sud, însă nu menționează cine a generat această instabilitate. Încă o dată, lăsăm deoparte sursa. Eu vin din Spania și evident că ne preocupă situația Marocului, Marocul care este principalul beneficient, beneficiar al fondurilor um, care sunt peste 2 milioane de euro pentru servicii de bază, pentru uh, promovarea uh, statului de drept, există între 30 și 50% din populație analfabetă în Maroc, totuși. Și populația este destul de înstărită. De asemenea, se vorbește despre uh, situație ilegală a ocupării regiunilor din Sahara de vest. Nu putem permite așa ceva, nu putem folosi Uh, duble standarde. Această ocupare a Saharei de Vest nu este cunoscută de niciun stat din lume și noi trebuie să fim ferm, duri, trebuie să facem ceea ce spune ONU, să decolonizăm Sahara Occidentală. Noi am fost foarte critici în ceea ce privește politica europeană de vecinătate și credem că trebuie să existe un nou cadru al relațiilor cu respectarea drepturilor, relațiilor internaționale, a cartei ONU, a, a um, aspectelor interne, respectarea suveranității. În ceea ce privește suveranitatea, trebuie să sprijinim statele laice. Domnul Mitula ne-a spus acest lucru. Nu trebuie, trebuie să fie denunțate monarhiile din Golf care au destabilizat zona și care au uh, favorizat uh, structurile de genul statului islamic uh, încă două aspecte. nu a fost luată în considerare simetria economică, socială între toate aceste țări. Trebuie să existe o strategie care să combată sărăcia și care să promoveze locurile de muncă și dezvoltare. Mulțumesc domnului Couzo. Există doi raportori din umbră în ALDE, din câte înțeles de domnul Nart are cuvântul. Muchas gracias. Se habla de algo, yo estoy de Mulțumesc. Eh, se vorbește despre necesitatea unui echilibru între politicile pentru est și sud și eu sunt de acord cu acest lucru, mai ales un echilibru financiar. Două treimi din asistența Uniunii Europene merge spre est și în sud, care are o problem, care se confruntă cu foarte mari probleme de ordin social, umanitar, economic, care sunt mult mai grave decât în est, se primește uh, o parte ridicolă, o treime. Asta este politica eurocentrică și nu este absolut deloc întemeiată pentru că Sudul este o foarte mare amenințare pentru interesele strategice europene, asta în mod tradițional. Evident, deci, că ar trebui să se împărțească la jumătate aceste fonduri, 50-50%. În al doilea rând, de multe ori, dorințele se confruntă cu realitatea facem această greșeală. Am, vorbim ca și cum există o, un impuls democratic european acolo unde noi ne dorim să existe în Moldova, de exemplu, sau în Ucraina, atunci când analizăm rezultatele alegerilor. Dincolo de ingerințele Uniunii Europene, se votează acorduri de asociare înainte de alegeri, lucru care n-ar trebui să se întâmple într-un proces democratic. Una este să vii cu stimulente și alta este să faci presiuni pentru a obține rezultatul pe care tu îl dorești. 52% dintre alegători din Ucraina au fost afectați în acest sens și 55% în Moldova. Jumătate se opuneau uh, uh, intrării Moldovei în Uniunea Europeană. În al doilea rând, de ce nu spunem adevărul și de ce nu vorbim despre ce înseamnă guvernele, în acest caz din Ucraina, care este un guvern de oligarhi post-sovietici? Deci, încă o dată, ne confundăm dorințele cu realitatea și politica adevărată se bazează pe realități, nu pe vise și dorințe. Mulțumim domnului Nart, domnul Milan Mon. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul Cucan pentru acest document de lucru. Sunt de acord cu multe dintre punctele din document. Sigur că o să trimit și niște amendamente de modificări, dar este o foarte bună bază de lucru acest document și cred că politica de vecinătate este uh, o politică de angajament a Uniunii Europene față de vecinii săi pe termen scurt, mediu și lung. Geografia nu o să se schimbe și dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie un actor global, trebuie să începem prin a acționa pe plan regional și avem și articolul 8 al Tratatului Uniunii care subliniază importanța vecinătății într-o lume globalizată. Și o să spun ceva clar, ehm, suntem mai aproape de vecinii noștri ca niciodată în acest moment complex cu care ne confruntăm și la est și la sud. Trebuie să avem o politică unitară a vecinității ehm, care să fie diferită de politica economică. Sunt de acord cu multe spuse de domnul Cucan. Trebuie să facem o diferențiere între țările care trec prin reforme liniștite, cum ar fi Marocul, și altele, cum ar fi Libia, unde nu există instituții de stat. Fiecare țară are ambițiile sale, obiectivele sale, nevoile și specificitățile sale. Și trebuie să încercăm să găsim interese comune uh, și în același timp să nu uităm valorile noastre fundamentale, cum se spune de altfel în articolul 8. Nu trebuie să avem doar acordul de liber schimb, trebuie să avem consolidarea instituțiilor, să abordăm uh, migrarea, securitatea, niște subiecte foarte importante, din păcate din ce în ce mai importante și subiectul energetic. Ne preocupă așa de mult uh, diversificarea alimentării cu energie și nu e bine să trecem cu vederea potențialul energetic al țărilor din uh, regiune. Egiptul, de exemplu. Astăzi în Spania are o reuniune în Barcelona a uh, miniștrilor de externe cu cei din uh, Sud. Este foarte important. Trebuie să vedem care vor fi rezultatele și trebuie să reușim să ajungem la niște interese și măsuri comune. Sper să urmeze și alte întâlniri de genul acesta și lucrurile să se echilibreze pe viitor. Mulțumesc, doamna Piri. Thank you. Well, first of all, so my... În primul rând, felicitări pentru documentul domnului că Este o bază foarte bună pentru raportul pe care îl va prezenta Parlamentului. Bineînțeles, uh, privind la ultimii 10 ani, um, evoluția stabilității la care ne-am așteptat uh, nu a fost cea uh, scontată. A fost primăvara arabă și în est. Ori am văzut că politica de vecinitate uh, Um, a dus la o confruntare directă cu vecinii vecinilor noștri și, um, de asemenea, uh, cele trei țări care au semnat acordurile de asociere au avut progrese foarte lente. Când vorbim despre summitul de la Riga, vorbim despre um, un summit de supraviețuire. Acum, ideea raportorului este de a se aplica asupra trei uh, aspecte. Să nu fim naivi cu privire la amenințări. Bineînțeles că este o lecție pe care am învățat-o cu toții uh, dacă ne gândim la evenimentele de anul trecut. Apoi, un alt aspect pe care nu vă reflectat în document este un angajament uh, pe termen lung. Am văzut în 2004 și 2005 acest lucru în vecinătatea estică Ehm, când uh, nu am mai fost atenți la ce s-a întâmplat acolo și acum avem de-a face cu urmările. Același lucru s-a întâmplat în Sud în 2011, după vreme ne-am pierdut interesul și a trebuit să revenim uh, la zona respectivă atunci când au apărut amenințări reale cu privire la securitatea în regiune. Și ultimul aspect pe care l-au menționat mulți dintre colegii mei, cum putem să ne asigurăm că nu vom compromite anumite valori când ne aplicăm asupra acestor evoluții. Da, uh, am semnat uh, uh, acele acorduri de asociere cu trei state în Est, dar asemenea trebuie să fim critici în momentul în care reformele nu sunt puse în aplicare. Și un ultim aspect, domnule președinte, cred că principiile trebuie aplicate din ce în ce mai des și asta în uh, contextul valorilor europene. Mulțumesc, doamna Piri, prietenul meu, prietenul meu Cristian Preda, coordonator din partea PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe colegul nostru, domnul raportor, pentru excelentul document de lucru pe care ni-l prezintă și cred că e bine că sublinează pe de o parte limitele și problemele prezentate de uh, actorii politicii de vecinătate și, pe de altă parte, faptul că indică și anumite posibilități de reformă. În acest proces de analiză există mai multe elemente de care trebuie să ținem seama. În primul rând este vorba despre diferențiere, care a fost bine abordată de domnul Cucan în raport. Este important ca această politică de vecinătate să ofere un cadru flexibil, pentru că uh, mai ales în acești ultimi ani, după situația din sud și din est, ne dăm seama că sudul și estul nu sunt același lucru și că efectiv e nevoie de o diferențiere între aceste două regiuni în cadrul marii politici de vecinătate și trebuie să existe instrumente care să ne permită să ne apropiem de țările care au o evoluție mai bună decât altele. Și un alt aspect important este legătura dintre politica de vecinătate și politica noastră externă. Este important în acest sens să ne articulăm acțiunile în acest domeniu, luând în considerare un factor care s-a dovedit a fi extrem de important și de greoi în ultimii ani. Și mă refer aici la influența Rusiei este un element cheie. Rusia nu mai este un partener strategic pentru noi și trebuie să vedem cum putem articula politica de vecinătate cu cea externă, având în considerare pierderea aceasta a parteneriatului strategic care a fost Rusia. Și de asemenea, cred că este important să păstrăm în cadrul politicii de vecinătate și în cadrul structurii acestea, să ne păstrăm, deci, eh, aceleași valori, democrația, drepturile omului, libertatea de gândire, de asociere și așa mai departe. Prin urmare, acesta este un specific european foarte important și în încheiere vreau să subliniez că am constatat propunerea făcută de domnul Cucan de a schimba numele politicii de vecinătate și am vrut să-l întreb dacă poate nu are și propuneri concrete în acest sens, care ar putea fi o nouă, o nouă denumire. Mulțumesc! Mulțumim domnului Preda. Domnul Boștinaru. Very much, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut uh, acest document de lucru pregătit de distinsul nostru coleg domnul Cucan, pentru că arată nevoia dramatică de a ne revizui politica de vecinătate, având în vedere uh, schimbarea dramatică a relației cu partenerii estici. Um, uh, relație cu partenerul nostru strategic, uh, care era Rusia. Deci, în al doilea rând, criza din Sud, ISIS cuvântul cheie fundamentalism, cam aici, asta am vrut eu să o subliniez aici, dimensiunea de securitate care este fundamentală. În al doilea rând este important să considerăm această dimensiune de securitate, securitate care trebuie pusă în legătură cu uh, relația cu strate- uh, partenerii strategici în al doilea rând, trebuie să reafirmăm un uh, lucru care a fost uh, menționat de Parlament, nevoia de coordonare între politicile uh, externe de apărare cu politicile energetice. Energia care trebuie importată în Europa provine de obicei din vecinătatea noastră. De aceea coordonarea este esențială. În al treilea rând, menționând noua dimensiune, siguranța cibernetică, care devine o problemă majoră pentru statele membre NATO și UE, uh, să nici nu mai vorbim despre uh, statele non-UE și non-NATO. Apoi, în al patrulea rând, trebuie luat în considerare nevoia de a pregăti un pachet de măsuri pentru a contraveni propagandei uh, Rusiei, care este foarte toxică țările învecinate UE uh, trebuie să beneficieze de sprijinul nostru în acest sens. Uh, uh, dar un instrument care să nu fie echivalentul Sputnik și al instrumentelor de propagandă ruse. Este nevoie de soluții hibride sofisticate, care să provină pe jumătate din media și pe jumătate din societatea civilă. Apoi, este nevoie să coordonăm acțiunile noastre cu partenerii din NATO. Și mă inspir aici din uh, pactul de, de apărare stabilit de curând, unde statele uh, UE și non-UE, statele NATO și non-NATO au uh, decis un efort comun de apărare pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Boștinaru. Următorul vorbitor. Bun. Acest document de lucru include aspectele esențiale ale politicii externe comune și sunt uh, recunoscător domnului Cucan pentru această abordare uh, ambițioasă și realistă. În vecinătatea noastră, situația uh, s-a modificat dramatic în ultimii ani și asta nu în sens pozitiv anul trecut sau în anii trecuți am salutat întotdeauna schimbările democratice și îmbunătățirile din regiune și am subliniat dificultățile tranziției lente. Dar acum avem de-a face cu terorism, cu războaie civile și așa mai departe și asta a plasat strategia noastră într-un context nou. Vreau să salut ambiția Comisiei de a reexamina politica de vecinătate pe fondul situației actuale. Trebuie să fim mai uniți, trebuie să fim orientați către o strategie comună și să avem o abordare continuă în interiorul Uniunii Europene. Sunt convins că o nouă politică de vecinătate poate fi încununată de succes doar atunci când este credibilă și poate fi credibilă dacă noi suntem eficienți în urmărirea ei. Când vine vorba despre consolidarea statului de drept, al procesului de democratizare în aceste țări. De asemenea, vreau să subliniez că buna guvernanță este un punct esențial, necesar. Fără o bună guvernanță nu se poate asigura un proces de tranziție. Dau cuvântul doamnei Ghila acum, mulțumesc. Mulțumesc domnului Cucan pentru raportul său. S-a spus în mod corect aici că politica de vecinătate nu poate fi încununată de succes decât dacă statele membre se implică. Vreau să fac două observații. Este nevoie de o coordonare mai bună a statelor membre pentru a ne asigura de succesul acestor măsuri și cred că ați menționat acest lucru în raport. Una dintre problemele majore pe care le avem sunt, este că sunt state membre care au uh, politici nealiniate la politica de vecinătate și asta este o situație dificilă. Este de o importanță esențială să avem o vedere comună cu privire la obiectivele noastre pe termen mediu și lung. Există mai multe metode de a face acest lucru. Trebuie să încurajăm statele membre să crească gradul de coordonare cu politicile europene. Dacă ne străduim să intensificăm întâlnirile comune la care se discută aceste aspecte. Vom face pași în direcția dorită. În al doilea rând, consultările cu statele din vecinătatea sudică care au loc în prezent. Este nevoie de consultări cu țările vecine. Pentru a face acest lucru, trebuie Ehm, dacă ne referim la Tunisia, că există mai mulți actori interesați din eh, eh, domeniul politic, dar și din domeniul eh, societății civile care se simt excluși. Și dacă recunoaștem această problemă, trebuie să ne asigurăm că implicăm partenerii actuali, dar și partenerii viitori. Mulțumesc, doamna Gil. Domnul Gale? Mai întâi, mulțumesc domnului Cucan pentru documentul său de lucru, s-a spus deja, am văzut uh, care sunt cele două categorii pe care uh, le avem în politica noastră de vecinătate, vecinii uh, vecinii din Europa și vecinii Europei. Acestea sunt cele două categorii. Este important, cred eu, să uh, considerăm fiecare țară în parte. De exemplu, în Sud putem oferi foarte multe lucruri, sau mai, mai multe lucruri decât uh, oferim în prezent. Dacă ne uităm din 1996, de exemplu, cu mult timp înainte de negocierile de aderare cu Turcia, am încheiat un acord uh, vamal. A existat acest acord vamal și de ce să nu procedăm la fel uh, în cazul unor țări precum Tunisia sau Maroc? Că există un acord de pace între Israel și Palestina. De ce nu ar fi un uh, instrument bun sau uh, ceea ce noi denumim spațiul economic extins sau spațiul economic european extins plus. Deci trebuie văzut care este specificul fiecarei țări, colaborarea în cadrul Europol, Europol sau a altor instituții europene. Ei bine, toate aceste colaborări pot fi extinse și către sud sau est, chiar dacă nu există perspective de aderare. Sunt multe instrumente pe care le putem folosi și pe care cunoaștem din procesele de aderare, pe care le putem folosi și în politica de vecinătate. Când vine vorba despre reforme ale administrației vamale sau uh, protecția frontierelor sau în zona fiscală. Ei bine, toate aceste lucruri sunt unul și același lucru, sunt experiențe pe care le putem raporta și la relația cu Sudul. În relația cu Estul, cred că ar trebui să fim flexibili și să nu excludem absolut nicio variantă. Prin uh, intermediul articolului 49, um, atunci când există perspectiva aderării, se asigură implicarea, antrenarea acestor state. Dar ar trebui să ne asigurăm uh, ce le putem oferi acestor țări din Est. Mulțumesc. Mulțumesc colegul Egal și domnul Fleckenstein. Ultimul vorbitor, vă rog. Înainte de a uita, aș vrea să-i mulțumesc în primul domnului Cucan. Dar, uh, independent de uh, acest lucru, aș avea o singură observație de făcut. Nu cumva n-ar trebui să ne gândim în cadrul acestei politici de vecinătate dacă nu ar trebui implicat și Euronest. Dacă nu cumva trebuie făcut cumva un inventar critic al Euronest cine a fost uh, implicat în acest proces știe care este buna intenție acestei instituții, dar de asemenea se știe cât de dificil este când sunt atâtea uh, interese diferite reprezentate să se ajungă la un numitor comun și să se ajungă la rezultate care sunt măcar uh, durabile. Trebuie văzut dacă nu cumva activitatea acestei instituții poate fi eficientizată. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Dau cuvântul domnului Morgiu, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Cucan pentru un document, o contribuție importantă la procesul de consultare pe care îl facem împreună cu SAE. L-am lansat pe 4 martie pentru a aduce la oaltă toate părțile interesa interesate, societatea civilă, parteneri de afaceri, uh, reprezentanți uh, autorităților, în așa fel încât uh, și aceștia să ne spună ce fel de politică de vecinătate și-ar dori. Vreau să mă refer la câteva aspecte care au rezultat um, din această dezbatere. Chiar acum, doamna Mogherini și domnul Han, împreună cu Spania și Letonia, Uh, conduc o reuniune informală ministerială la Barcelona. Această reuniune ministerială de la Barcelona reprezintă o primă consultare pentru o evaluare interpares și mai târziu va avea loc pe 20 aprilie Consiliul, după care summitul de la Riga din luna mai. De fapt, noi uh, vorbim despre vecinătăți uh, și e corect așa și e important să nu pierdem asta din vedere, să rămână asta în urma procesului de revizuire a politicii de vecinătate. Pentru că dezbaterea deja a fost uh, îndelungată, vreau să mă axez doar pe cele patru puncte la care ne vom referi, la care ne-am referit în martie, mă scuzați. Avem unii parteneri care vor integrarea ca integrarea să fie mult mai mare, deci integrarea este primul cuvânt cheie, trebuie să vedem uh, însă că există și alți parteneri care vor să se distanțeze puțin și atunci cum anume putem să uh, facem față acestor relații diferențiate. La fel cum a spus și doamna Piri, e important să vedem ce se întâmplă cu vecinii vecinilor noștri. Există amenințări care pot apara la adresa Uniunii Europene. Prin urmare, e important să nu pierdem din vedere provocările, că e vorba de terorism, de uh, precaritatea resurselor de energie, de migrație, mai avem uh, problema din uh, Sahel, din stat, a statelor din Golf și eu cred că această revizuire a unei politici eurocentrice care nu prea ține cont de uh, dorințele, aspirațiile țărilor partenere, uh, reprezintă o problemă. Ar trebui să încercăm să ne asumăm uh, ce facem în plan politic și ca acest, acest sentiment să fie împărtășit de partenerii noștri. Nu în ultimul rând, lucrăm foarte îndeaproape cu uh, DG-urile relevante din, uh, de la comisie și cu partenerii de la SAE, în așa fel încât comprehensiv să ne dăm seama ce putem să facem în plan sectorial. Vrem să uh, Ehm, există o propagare cât mai amplă a acestor politici în țările partenere, ne îngrijorează, de exemplu, faptul că în Tunisia unii parteneri se simt oarecum excluși. Am uh, cerut delegaților de la fața locului să facă absolut tot posibilul pentru o consultare exhaustivă cu partenerii și pentru crearea unui uh, mecanism în așa fel încât partenerii să se poată exprima. Consultarea aceasta e deschisă până la finele lui iunie, după care vom face o propunere pentru revizuirea politicii de vecinătate până în toamnă. Parlamentul își va aduce contribuția, o contribuție extrem de importantă. Mulțumesc domnului Cucan și echipei sale pentru întreaga activitate. Aștept cu nerăbdare schimbul de idei ce va urma. Mulțumim foarte mult reprezentantului Comisiei, spune președintele. Înainte de a-i da cuvântul lui Edward, vreau să fac trei comentarii și apoi să vă ofer o notă informativă. Dacă doriți să propuneți amendamente, termenul este 6 mai. Deci mai avem vreo 3 săptămâni. În al doilea rând, mă refer uh, puțin la uh, substanța documentului lui Edward. Eu cred că s-a îndreptat într-o direcție foarte bună, căutând mai multă claritate, ca să vadă cine are pretenții de, a, de aderare și cine nu, pentru că de aici au apărut anumite dificultăți cu credibilitatea politicii de vecinătate. Și apoi, în raportul final, a trebuit să acceptăm puțin mai mult acțiunile noastre, pentru că nu se discută despre adunarea Euronest, nu se discută despre uh, adunarea parlamentară euromediteraneană pentru Uniunea Mediteraneană și sunt multe lucruri pe care le facem uh, la delegații. Această contribuție politică e importantă pentru că consolidează intervențiile în plan politic și ar trebui să fie ilustrată ca atare. Continuând spusele domnului Preda, e complicat cu acronimul, e complicat și cu uh, faptul că propunerea noastră are un titlu cam lung. E nevoie de ceva cu mai multă priză, dacă se poate. Eduard, concluzii, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Aș vrea să le mulțumesc pentru atitudinea pozitivă pe care o au față de pregătirea acestui raport. Apreciez asta foarte mult. Nu o să răspund tuturor uh, întrebărilor. Vreau să fac câteva observații legate de propunerile concrete. Domnul Nart a spus că ar trebui să existe un echilibru între dimensiunea sudică și cea uh, de est. Foarte corect, dar uh, nu știu dacă acest cuvânt balance, echilibru, e interpretat la fel în sud și în est de către partenerii noștri. Va fi uh, greu de obținut această interpretare fără niciun fel de ambiguitate. Ideea că trebuie să avem un echilibru este, desigur, foarte importantă. Domnul Milan Mon îi spun că sunt de acord cu el în documentul de lucru se discută despre politica de extindere, care nu trebuie să fie amestecată sau încurcată cu uh, politica de vecinătate. Fiecare este o politică de sine stătătoare. Doamnei Piri, îi spun că sunt de acord și cu domnia sa, ar trebui ca angajamentele să fie pe termen lung, perfect de acord cu asta, dar în raport ar trebui să apară și o altă idee – Trebuie să avem uh, niște instrumente cu care să putem acționa mult mai repede în momentul în care apar uh, evoluții cu o viteză amenințătoare. Pentru că noi am văzut că de multe ori au apărut situații neprevăzute și reacția noastră a fost una întârziată. Sunt de acord și cu principiul more for more. N-am încă un titlu, așa că aștept uh, sugestii. Sunt însă de acord cu președintele. Va fi greu să introducem noul acronim. Vom încerca însă, dar nu cu orice preț. Am vrea să venim cu un titlu care să ilustreze faptul că există această abordare nouă. De acord și cu ce a spus Andrei Plencovici, că ar trebui poate să vorbim mult mai mult despre Euronest și activitățile noastre la diferite niveluri. Mulțumesc încă o dată tuturor. Eduard, mulțumesc. Mulțumesc pentru participarea la această dezbatere pe cu privire la politica revizuită de vecinătate. Suntem într-o mică întârziere, trecem direct mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul pe, um, de progres al Albaniei pentru 2014. Este a doua Uh, rundă de dezbatere la FET uh, înainte de dezbaterea de la finele lui aprilie. Raportorul nostru pentru Albania este Knut Fleckenstein de la grupul social-democrat. Au fost depuse aproape 200 de amendamente. S-a lucrat foarte mult uh, la nivelul raportorilor din umbră. Există 16 amendamente de compromis pe care le puteți găsi în, document, în dosarul de astăzi. E un moment important pentru Albania, pentru că e o țară cu statut de eh, candidat, deci eh, contează foarte mult încotro se îndreaptă lucrurile, mai există capitole deschise, în special în ceea ce privește calitatea eh, dialogului cu opoziția și polarizarea politică, precum și reforma din administrație, lupta împotriva corupției, reforma judiciară, lupta împotriva crimei organizate. Da acum cuvântul raportorului Fleckenstein pentru a ne prezenta principalele idei uh, din raport, precum și amendamentele de compromis, după care dezbaterea va decurge așa cum uh, decurge în mod obișnuit din umbră. Domnule Fleckenstein, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să fac patru observații preliminare. În primul rând, angajamentul politicienilor albanezi față de aderarea la Uniunea Europeană e unul pe care îl salutăm. Vreau însă să spun că raportorul uh, Parlamentului nu este nici uh, portatorul de cuvânt de la Tirana, nici un instrument al uh, opoziției politice. Am vrut neapărat să fac această observație. Mi s-a părut util, poate. Și apoi, uh, suntem oarecum presați de timp și n-am putut să uh, reluăm întregul proces uh, prin prisma ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Nu orice poveste legată de anumiți infractori poate fi inclusă în acest raport, cu atât mai puțin dacă nu a fost verificată. A avut loc un interviu cu premierul și acesta să știți că mai degrabă ne-a pus bețe în roate, deci nu a fost nici de cum de ajutor. Joi voi profita de ocazia de a discuta despre acest subiect cu domnia sa și o voi face în numele grupului politic. Astăzi, la reuniunea AFET, are loc cea de-a doua dezbatere pe acest proiect de raport de aceea, domnule președinte, voi fi foarte succint și mă refer strict la ceea ce s-a întâmplat de la prima dezbatere încoace. Avem 192 de amendamente și între timp a avut loc o reuniune a, a Comisiei de Asociere UE Albania. Mare parte din aceste amendamente Mm, sunt amendamente cu care am putut să fiu de acord, restul au fost cuprinse în cele 16 amendamente de compromis. În primul rând, a fost vorba de acele 5 priorități cheie. Reforma administrației publice, reforma din justiție, combaterea corupției, combaterea crimei organizate și consolidarea libertăților fundamentale. Aceste priorități de reformă au fost uh, fixate împreună cu partenerii albanezi și cu Comisia Europeană. Ne interesează acum implementarea lor. Această implementare trebuie să fie una avansată, în așa fel încât să putem continua cu discuții concrete despre aderare. Mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că au contribuit la uh, elaborarea amendamentelor de compromis, la formularea unui rezultat final. Am uh, avut idei similare, mai ales pe chestiunile de bază. Sunt câteva amendamente cu care nu am putut uh, să fiu de acord. Sunt unii care fac tot posibilul pentru a retrage uh, titulatura de stat candidat și nu vor nici cum să uh, contribuie la progresul din Albania. Ei bine, cu amendamente de acest timp n-am fost de acord. Uh, cu privire la alegerile locale din Albania, acestea au arătat cât de important este un dialog politic constructiv și cât de importantă este concurența politică echitabilă, la fel și cooperarea între toate partidele politice. Um, că e vorba de partid aflat la guvernare sau în opoziție. Așa funcționează o democrație, așa funcționează uh, reformarea um, socială și economică pe termen lung. Succesul pe termen lung al reformei va fi dat de evoluțiile pozitive care să fie resimțite în viața de zi cu zi uh, de toți cetățenii. Până la urmă, Satisfacția cetățenilor este cea care uh, definește succesul, nu satisfacția pe care o au eurodeputații din Parlament. Sunt câteva provocări și acestea trebuie prezentate ca atare pentru că până la urmă șansele Albaniei sunt unele reale. Eu cred că vom, dacă Albania continuă pe această cale, nimic nu-i va sta în cale să continue negocierile cu Uniunea Europeană. Dar asta n-ar trebui să ne împiedice de la a puncta care sunt în continuare lacunele Albaniei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein. Are cuvântul Eduard Cucan, raportor din umbră de la PP. First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a depus-o și pentru colaborare. Este un raport uh, foarte bun, echilibrat. Vreau să mulțumesc colegilor pentru interesul arătat și pentru contribuțiile lor foarte importante pe care le-au adus la acest raport. Susțin linia generală pe care urmărește raportorul și, de asemenea, amendamentele. De aceea susțin toate cele 16 amendamente de compromis. Cred că negocierile vor, uh, se vor încheia cu un compromis foarte bun de final. Este important să menținem abordările noastre constructive, o critică constructivă în procesul de aderare al Albaniei. Și vreau să transmitem prin acest raport un mesaj politic foarte puternic, și anume faptul că politicile confruntaționale sunt uh, obstacolul, piedica principală în procesul de aderare al Albaniei. Este nevoie de compromisuri în procesul, în dialogul politic și trebuie îmbunătățită cultura politică în această țară. Este un soi de deja vu, am mai spus acest lucru în uh, câteva rânduri în trecut, dar este însă în continuare un subiect actual. Apoi, Vreau să subliniez necesitatea de a întări statul de drept și combaterea corupției. Aceste lucruri sunt foarte importante uh, în agenda procesului de aderare. Sunt de acord cu amendamentele care subliniază importanța acestor aspecte. Eforturile cu privire la întărirea independenței justiției sunt de asemenea de subliniat în raport și vreau să mai vreau să mai numesc un uh, aspect care ține de justiția juvenilă în această țară. Este vorba de uh, reforme administrative care sunt subliniate de asemenea. Toate aceste reforme sunt contestate la nivel politic în Albania, însă sper că uh, la final ele vor uh, oferi țării un sistem administrativ, o administrație publică mai eficientă. În cele din urmă, aș vrea să menționez de asemenea compromisul 14 privind uh, mass media și posturile publice. Fiecare, fiecare țară ne dorim uh, o libertate mass media și o libertate a a reglementatorilor. Mulțumim încă o dată raportorului în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc Eduard, domnul Cuciuc de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, distinși colegi. Vreau să-l felicit pe raportor, pe domnul Fleckenstein și pe toți raportorii din umbră pentru eforturile lor în redactarea amendamentelor de compromis. Este vorba de un raport echilibrat cu privire la progresele Albaniei. Um, s-a spus foarte clar care este rolul Albaniei cu privire la stabilitatea în regiune. Albania are relații constructive și stabile cu vecinii săi. În plus, uh, politica sa externă este în conformitate cu politica externă a Uniunii Europene. În raport se menționează că Um, Albania s-a alăturat sancțiunilor economice îndreptate împotriva Rusiei și cred că se stabilește foarte clar aici care este orientarea europeană a țării. Anul trecut, politica internă a Albaniei a înregistrat progrese, progrese în ceea ce privește progres, eh, procesul de aderare. Însă, fără o continuare a reformelor, nu se poate uh, obține o consolidare a progreselor deja înregistrate. Deci, de asemenea, trebuie ca uh, țara să registreze progrese în îmbunătățirea progresului democratic. Albania trebuie să continue pașii uh, pe care guvernul i-a făcut deja. Guvernul a înregistrat progrese în reforma sistemului judiciar și uh, s-a oferit un grad mai mare de independență sistemului de justiție. Această reformă fundamentală a demonstrat voința țării de voința factorului politic de a combate corupția și crima organizată din Albania. Probleme legate de corupție și crima organizată sunt menționate în amendamente și ar trebui să susținem câteva dintre aceste amendamente tocmai pentru a le arăta factorilor politici din Albania care sunt pașii de urmat. Apoi există uh, am, o nevoie de depolitizare a administrației și trebuie să încurajăm guvernul să continue reformele din administrația publică. Stimați colegi, ca o concluzie, fiind uh, raportorul din umbra al ALDE, vreau să vă atrag atenția asupra unui amendament cu privire la egalitatea de șanse. Um, este nevoia, vorba de nevoia de apărării drepturilor uh, comunității LGBT trebuie promovată inclu- incluziunea socială a um, comunității rome, de exemplu, și a altor comunități. Vom da cuvântul altui raportor din umbră, domnul Șolțes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului Fleckenstein pentru munca excelentă și pentru compromisurile excelente pe care le-a găsit. Grupul nostru va susține acest raport și compromisurile propuse. Însă am dori să facem o observație importantă legată de situația economică, acoperit deja de, acoperită de compromisul 15. Au existat evoluții recente care ar putea uh, fi luate în considerare la nivel de plenară. E vorba de proiecte cu privire la hidrocentralele din Albania. Uh, unul, una dintre ultimele centrale de acest tip din Europa. Uh, este uh, o zonă pe care trebuie să o luăm în considerare. Unul dintre aceste, una dintre aceste centrale, lângă cea de la Tegarița, este în faza de construcție. Acest acest proiect este cofinanțat de Banca Mondială. Autorizația de construcție a fost semnată la puțin timp după ce fusese respinsă de guvern. Există îndoieli cu privire la această hidrocentrală care urmează să funcționeze într-o zonă protejată, în parc, într-un parc național. Eh, se pare însă că factorul politic nu are nicio influență. Nicio influență. Primul ministru a spus că este în favoarea protejării acelei zone. Parlamentul European va trebui să ridice această problemă la una din următoarele plenare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Scholtes. Și dăm, coleg, dăm cuvântul colegului McAllister. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, am dorit, am dorit să intervin pentru a vorbi și despre un joc de cuvinte al domnului Fleckenstein. Uh, uh, se vorbește acolo că nu suntem uh, portavocea guvernului, dar nici a opoziției. S-a evidențiat faptul că vizita domnului Rama la Belgrad la 10, pe 10 noiembrie a fost una de salutat. După 68 de ani, pentru prima dată, prim-ministrul albanez a fost primit uh, la Belgrad și să sperăm că vor mai fi multe alte întâlniri de acest gen. Domnul Rama a spus în cadrul unei alte vizite a albanezilor în Serbia că se distanțează de proiectul uh, Albaniei mari. A fost iarăși important faptul că domnul Rama a evitat, uh, a făcut câteva precizări uh, destul de greu de interpretat cu privire la uh, viitorul Kosovo. Aș saluta dacă, m-aș bucura dacă domnul Fleckenstein ar putea uh, spune că nu se, poate, uh, nu se pot face astfel de precizări uh, echivoce. Mulțumesc, domnule McAllister. Colegul Sifayon? Îți mulțumesc, Andrei. Aș vrea să vorbesc, să mă alătur colegului McAllister, însă, mai întâi de toate, vreau să îl felicit pe colegul Fleckenstein și vreau să spun că sprijin, susțin linia urmărită de el, în special în ceea ce privește Albania. Albania se înfruntă cu o serie de provocări și nu putem decât să sperăm că negocierile vor fi inițiate cât mai curând posibil. Vreau să susțin declarațiile domnului Rama cu privire la Kosovo. În niciun caz astfel de declarații nu sunt ne la lui și neacceptabile. Mă refer la ideile cu privire la integrare și proiectul Albaniei Mari. Deci E vorba de o adaptare, o armonizare a legislației și obiectivul aici este de a ne apleca asupra evoluțiilor regionale și să urmărim uh, un proces de conciliere. Mi-aș fi dorit ca raportorul să includă aceste lucruri, pentru că declarațiile despre care am vorbit nu sunt la locul lor și sunt câteva, sunt destule. Sper că se va putea încheia un acord de asociere cu Albania cât mai devreme. Mulțumesc. Domnul ce are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă mulțumesc și să spun câteva cuvinte în calitate de copreședinte al delegației UE-Albania. Sunt de acord cu comentariile pe care le-am auzit până acum cu privire la ultimele evoluții și cu privire la declarațiile oficialilor albanezi. Vreau să-mi exprim uh, regretul cu privire la cele petrecute la Tirana. Eu cred că colegii mei pot întări această senzație. Vreau? Vreau să mă refer la doamna Marcovici, președintele, doamna Macovei, um, președintele delegației. Și uh, aici, practic, este vorba despre o încercare de blocare a acestui raport cu privire la progresele înregistrate. Opoziția din Albania vrea să se opună acestui proces. Mă aștept ca demnitatea membrilor Parlamentului să fie protejate. Este nevoie de respect. Ceea ce președintele nostru a trăit la fața locului nu a fost în ordine. Data viitoare voi, mă voi asigura că nu se mai întâmplă aceste lucruri. Trebuie să arătăm într-un fel că nu suntem de acord cu comportamentul colegilor de la Tirana. Unul dintre sunt unul dintre cei care sunt în favoarea uh, integrării statelor din Balcanii de Vest. Însă, sunt de părere că trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la cele petrecute la Tirana, iar colegii care au fost cu mine la fața locului uh, mă pot susține în acest sens. Mulțumesc, domnule Iacovcici. Nu este neobișnuit, un lucru neobișnuit, să se întâmple astfel de lucruri atunci când uh, sunt alegeri. Dar știm că pot apărea astfel de situații neplăcute și ne vom asigura și sunt sigur că alți colegi din alte delegații Împărtășesc sentimentul dumneavoastră. Dau cuvântul domnului Petere. Corect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, obișnuit uh, cu astfel de abordări corecte din partea domnului Fleckenstein și aș vrea să îl felicit pentru aceste recomandări care se pot dovedi terapeutice. În ceea ce privește uh, statutul de preaderare. Cred că ar trebui să consolidăm dinamica acestui proces cu ajutorul unor mesaje clare. Și exact asta se întâmplă cu raportul pe care îl discutăm. Este esențial ca Albania să-și reafirme dorința de reformă și să stabilească prioritățile. Mă opresc aici pentru că știu că mai sunt și alții care doresc să intervină. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, responsabil cu Albania, domnul Vasilis Maragos, șef de unitate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să-i mulțumesc domnul Fleckenstein în calitate de raportor pentru acest document extrem de bun și, de asemenea, sunt de acord cu cele spuse de membrii comisiei dumneavoastră că avem de, de a face cu o, un proiect de rezoluție echilibrat care reflectă corect situația din Albania în momentul de față. Este în concordanță cu evaluările comisiei și identifică în mod corect uh, provocările ce trebuie în continuare abordate. Aș vrea să vă informez în ceea ce mă privește care sunt rezultatele ultimului dialog la nivel înalt pe care l-am desfășurat în Tirana pe 24 martie. Am revizuit uh, evoluția țării, îndeplinirea priorităților cheie. Comisarul Han a fost prezent și a co um, prezidat împreună cu prim-ministrul Albaniei aceste discuții. În cadrul reuniunii au fost salutate progresele înregistrate de Albania, s-a constatat că autoritățile albaneze înțeleg exact ce trebuie făcut pentru a continua drumul către Uniunea Europeană. S-a făcut un um, inventar al evoluției Albaniei în ceea ce privește um, reformele de la raportul de progres și s-au identificat etapele ce trebuie urmat în domeniul administrației publice, uh, judiciar, statul de drept, drepturile minorităților, pe, drept, pe baza concluziilor grupului mix de lucru din februarie. Vreau să mă refer acum la câteva domenii unde e nevoie de acțiune conform concluziilor la care a ajuns comisarul și care sunt acoperite în proiectul de rezoluție. Este important ca Albania să aibă o reformă complexă și inclusivă a sistemului judiciar e nevoie de rezultate și în acest domeniu și de stimularea dezvoltării economice. S-a subliniat de asemenea necesitatea unei politici solide în combaterea criminalității organizate și a corupției am menționat uh, investigațiile proactiva, precum și cazurile în instanță și hotărârile pronunțate. S-a subliniat de asemenea că este esențial să se continue consolidarea eficienței administrației publice și a independenței acesteia. Albania a înregistrat uh, progrese importante aici. De asemenea, comisarul a subliniat uh, importanța realizării unui dialog politic și pericolele pe care le percepe, având în vedere climatul politic confrontațional care începe să se contureze și care uh, are un impact negativ asupra imaginii Albaniei și asupra procesului acesta de reformă care trebuie să fie durabil. Însă a salutat decizia de a înființa un Consiliu Național pentru Integrare Europeană care sprijină acest proces. Consiliu condus de un reprezentant al opoziției. Comisia, de asemenea, este de acord că atât majoritatea cât și opoziția um, au o responsabilitate partajată față de cetățenii albanezi, trebuie să se asigure că există un dialog politic în Parlament și de aceea a subliniat importanța pe care o acordă implementării complete a rezoluției din decembrie, care a încheiat boicotarea activității parlamentare de către opoziție. Aș mai vrea să subliniez și progresele înregistrate de Albania în domeniul guvernanței economice. Țara a, și-a dovedit potențialul foarte clar de reformă în acest sens și importanța care a fost subliniată de domnul comisar cu privire la faptul că reformele economice nu pot fi izolate de procesul global al integrării europene. În ceea ce privește cooperarea regională, dialogul acesta la nivel înalt a fost cadru unde uh, s-a subliniat uh, poziția pozitivă a Albaniei în cadrul cooperării, însă purtătorul de cuvânt al Comisiei a răspuns de curând la o serie de declarații care au fost făcute între timp și vreau să subliniez și acest lucru. Încă o dată aș vrea să salut raportul Comisiei dumneavoastră și să prezint deschiderea noastră pentru dialog și sprijin pentru finalizarea și votul acestui raport. Mulțumim domnului Maragos, îi dau acum cuvântul domnului Fleckenstein pentru concluzii. Ich will nur, Herr Vorsitzender, Domnule președinte, vreau să menționez patru elemente acum la sfârșit. În primul rând, am făcut două vizite în Albania. A fost acolo și delegația noastră în tot acest timp. Odată eu și Eduard Cucan a trebuit să facem uh, medieri între partide. Președintele Comisie la începutul legislaturii a făcut câteva afirmații nefericite. Dacă asta ar trebui să însemne că uh, noi nu mai avem, nu mai avem de colaborat unii cu alții, atunci nu știu zău. Noi, eu cred că noi am procedat bine. Mâine probabil că va apărea un amendament oral pentru a clarifica lucrurile și pentru ca toată lumea să fie mulțumită. bineînțeles, pentru a descrie starea lucrurilor. În al treilea rând, paharul cum e, pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Bineînțeles că lupta împotriva corupției, lupta împotriva crimei organizate, trebuie să fie continuate. Dar am văzut măsuri concrete, nu e vorba doar de declarații. Am văzut uh, că se schimbă procedura de angajare în uh, serviciul public, de exemplu. Am uh, văzut cum Albania joacă un rol activ și destabilizare în regiune și cu atât mai dezamăgitoare sunt micile scăpări care au apărut și care au fost bine punctate, iar joi le voi pune pe tapet la reuniunea cu premierul. Și am o rugăminte acum către colegii din Albania. Am toată înțelegerea față de dezbaterile care apar, față de certurile care apar, dar ați ponegri țara nu servește nici ție, nici țării, nici partidului. Prin urmare, e important ca noi, la nivel transpartinic, să încercăm să-i unim pe oameni. Dacă e o sfadă, măcar să fie productivă și să ajute Albania pe mai departe, pentru că sunt pe drumul cel bun cu aceste negocieri și cu sprijinul nostru cred că se vede luminița de la capătul tunelului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. A fost vorba de raportul de progres pentru Albania. Există foarte multă voință din partea omologilor albanezi de a face progres pe calea europeană, dar mai sunt și multe reforme de întreprins Trebuie ca dialogul politic intern să fie continuat. E o prioritate, așa cum a spus și raportorul și așa cum a sugerat și domnul Cici. Știu că și domnul Cucan în legislatura trecută a fost într-o situație similară, așa că problema există, dar noi vrem să sprijinim Albania în continuare pentru că e un lucru bun pentru țară și pentru regiune, așa cum a spus și David McAllister. Acestea fiind spuse, închidem această dezbatere, dar vă aduc aminte că votul va avea loc mâine dimineață. Last point. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru astăzi, și anume raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina. Raportorul pentru acest raport este domnul Cristian Preda. Știm cu toții că acest raport apare într-un context oarecum modificat al politicii Uniunii Europene. Avem noua uh, abordarea politicii solicitată de uh, legislatura anterioară. Uh, avem doamna PAC, apoi noua, noua inițiativă susținută de miniștrii germani și britanici, lucru care aduce în prim plan angajamentul Uh, față de progresele înregistrate în Bosnia și Herțegovina și, sigur, și sprijinul Uniunii Europene pentru drumul urmat de Bosnia și Herțegovina, care să devină mai vizibil și mai concret și mai bine coordonat la toate nivelurile. Și, de asemenea, să se arete faptul că acest proces trebuie să deschidă calea către viitoarele reforme constituționale în care să fie garantate drepturile egale, tratamentul legal și așa mai departe. Există aproximativ 250 de amendamente la acest raport și domnul Preda ne va explica structura acordurilor, amendamentelor de compromis la care s-a ajuns și ne va sublinia principalele mesaje. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această introducere detaliată. Vreau să vă reamintesc că în discuția anterioară pe care am avut-o după un moment foarte important a Bosniei-Herzegovina și anume modul în care adunarea parlamentară a susținut vizita doamnei Mogherini și angajamentul scris la care s-a ajuns și care este de altfel scris cu majuscule și a devenit un subiect de referință în țară. Angajament care prevede trecerea la reforme uh, pentru a continua calea către Uniunea Europeană. Există elemente importante care trebuie menționate, în special pe 16 martie Consiliul Uniunii a dat undă verde intrării în vigoare a acordului de asociare și stabilizare cu Bosnia și Herțegovina, care a fost uh, început cu ani în urmă și care a rămas totuși destul de mult timp uh, în suspensie. Prin urmare, vorbim de un important pas înainte, care trebuie evident evidențiat, fiindcă acest lucru va permite Bosniei, Herțegovinei și Uniunii să conlucreze mai îndeaproape, făcând posibil adoptarea standardelor UE și convergența legislativă, lucru care va permite consolidarea perspectivelor Bosniei de a deveni într-o zi și membru UE. Un alt aspect care trebuie remarcat este faptul că am reușit să avem un informar din partea guvernului la nivel de stat, la nivel de federație. Avem domnul Denis Izvistici, care prezidă Consiliul de Miniștri, care a fost confirmat pe 31 martie anul acesta, adică șase luni după alegerile din octombrie forțele politice din Bosnia au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește componența coaliției de la putere din decembrie anul trecut, dar au mai fost nevoie de trei luni pentru formarea guvernului, iată. E păcat că, în total, iată, au fost uh, irosite astfel șase luni, pentru că cele șase luni, dacă ar fi fost corect utilizate, ar fi permis realizarea de reforme în țară și sper că noile autorități vor uh, avea în vedere acest lucru, fiindcă dacă vorbești prea mult despre reforme, dar nu faci mare lucru, uh, începe să apară o lipsă de încredere. Bun, revin acum la dezbaterea noastră anterioară. Există 241 de amendamente depuse la raport și am reușit să ajungem la 19 amendamente de compromis în ceea ce privește aceste compromise pe fond, o să vă prezint care sunt cele mai importante. Primul se referă la angajamentul nostru constant. Uh, mulțumesc domnului Fleckenstein pentru perspectivele europene ale Bosniei și Herțegovinei și integritatea teritorială, se așteaptă un angajament clar din partea Bosniei uh, e nevoie de un consens în ceea ce privește eforturile ce trebuie făcute în calea către UE. Apoi, se constată ceea ce a blocat drumul uh, uh, Bosniei și Herzegovinei către UE. Compromisul 3 insistă asupra faptului că liderii politici trebuie să pună în aplicare reformele pentru că viteza și calitatea acestora uh, vor determina, determina calendarul aderării și implementarea aceste decizii trebuie să fie luată în considerare de Comisie atunci când Consiliul uh, cere un aviz și cere Comisiei Europene să fie gata să ajute la implementarea agendei reformei pentru buna guvernanță, prosperitate economică și așa mai departe. În compromisul 4 avem poziția noastră referitoare la angajamentul față de Uniune, compromisul 5 salută adoptarea angajării scrise acest angajament scris faimos pe care l-am menționat și lupta împotriva corupției și responsabilitatea zarea față de agenda reformelor, compromisul 6, mecanismul de coordonare pentru aderare, care trebuie să fie o prioritate din mai multe motive, inclusiv pentru a putea beneficia de fonduri europene. Trebuie să existe un paragraf separat referitor la reformele constituționale. Într-adevăr, știm care este uh, Uh, care sunt aspectele uh, sociale și economice și să nu uităm și uh, reformele ce trebuie să continue. Statul trebuie să funcționeze inclusiv, dacă nu, nu va putea să se integreze în Uniunea Europeană. Apoi, 8 și 9, lupta împotriva corupției, compromisul 10, condamnarea în instanță a crimelor de război, eh, subiectul refugiaților și a persoanelor strămutate și chestiunea liberalizării vizelor și a avantajelor pe care le aduce, dar se menționează și posibilele abuzuri. Compromisul 13 se referă la rolul societății civile și apoi avem discriminarea, minoritățile, grupurile vulnerabile în compromisul 14 și în 15, unde e vorba și de femei. Libertatea mediei în 16, implementarea unui sistem de educație inclusiv în 17 și ultimele două compromisuri referitoare la reformele economice și protecția mediului și cooperarea regională, inclusiv adoptarea acordului de stabilizare uh, după aderarea Croației, domnule președinte. Mă opresc aici și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor, raportorilor din umbră care au uh, lucrat foarte bine și celorlalți colegi care și-au manifestat interesul față de situația acestei țări. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim domnului Preda. Domnul Pițula în calitate de șef al delegației pentru Bosnia și Herțegovina, are cuvântul. Mulțumesc, Andrei. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru uh, onestitatea cu care s-a referit la amendamente și deschidere și, de asemenea, pentru faptul că a rezumat aceste amendamente de compromis așa de bine. Nu e ușor cu o rezoluție să acoperi toate chestiunile importante referitoare la Bosnia și Herțegovina. Situația din Bosnia și Herțegovina, evident, este una complexă, cu mai multe elemente, în ciuda faptului că războiul s-a încheiat de ceva vreme. Există o serie de inițiative UE pentru Bosnia și Herțegovina pentru a ajuta țara să înregistreze progrese și poate că ar trebui să menționăm și că așteptările sunt prea ridicate, fiindcă situația economică și socială proastă a țării pot fi modificate doar în parte uh, dacă nu începem prin uh, analiza cadrului de bază a țării respective. Cetățenii Bosniei și Herțegovinei au dreptul de a uh, se bucura de drepturile de care trebuie să se bucure într-o țară democrată și modernă. Însă, pacienții, agricultorii, intelectualii, toți cetățenii uh, Bosniei și Herțegovinei se confruntă cu mari obstacole în acest sens. Cetățenii acestei țări, însă trebuie să se bucure de aceleași drepturi constituționale ca cetățenii celorlalte țări. Și datorită unei liste destul de lungi de probleme, noul guvern va trebui să se ocupe de foarte multe lucruri dacă vrea să îmbunătățească viața cetățenilor săi. Mulțumim și acum dau cuvântul domnului Can în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc. O să încep prin a-l felicita pe domnul Preda pentru sprijin și prin a-i mulțumi pentru cooperarea uh, de care a dat uh, și deschiderea de care a dat dovadă pentru amendamentele de compromis și vreau să le mulțumesc și colegilor pentru interes și contribuții. Sunt multe lucruri care au fost preluate, de exemplu nevoia de a ne axa pe reforme sociale, dat fiindcă în jur de 60% din tineri sunt șomeri, includerea societății civile în procesul de reformă, consolidarea protecției celor mai vulnerabili, prioritizarea luptei împotriva corupției, garantarea pluralismului mass mediei și un sistem educațional inclusiv și nediscriminatoriu. Am vrea de asemenea să cerem domnului raportor să sprijine amendamentul 168 pentru a încuraja autoritățile să implementeze aspecte care țin de drepturile comunității LGBT. Există un amendament care este susținut de cinci grupuri politice, prin urmare trebuie să fie inclus. Per ansamblu, considerăm că raportul este unul consensual și oferim sprijinul nostru și am vrea acum să cerem noilor lideri ai Bosniei și Corsegovinei să nu treacă la discursuri naționaliste care să polarizeze societatea și să se angajeze în totalitate față de aceste reforme pentru a îmbunătăți viața cetățenilor lor. Grupul Socialist și Democrat este complet uh, angajat în eforturi în a susține Bosnia și Herțegovina în calea către Uniunea Europeană. Mulțumesc domnului Can. Domnul Batschie, raportor din Umbro pentru ECR, are cuvântul. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също се присъединявам към поздравленията за... Mulțumesc, Domnule președinte, dragi colegi, vreau să îl felicit în primul rând pe domnul Preda uh, în calitate de raportor pentru acest uh, raport extrem de complicat și bine gestionat. Este dificil să se ajungă la o soluție de compromis în cazul unei țări cum este Bosnia și Herțegovina, care are o constituție extrem de complicată și care este împovărată cu mai multe probleme. Sunt de acord cu majoritatea amendamentelor de compromis care ne-au fost prezentate de domnul raportor, mai ales compromisul 12 este unul la care țin pentru că se menționează lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și de asemenea și lupta împotriva luptătorilor care se întorc din uh, statul islamic. Este o problemă Uh, pentru regiune și în special pentru Bosnia și Herțegovina. E vorba de luptători care pot să fie o adevărată amenințare atât până în această țară cât și în întreaga regiune. Și Aș vrea, de asemenea, să subliniez uh, amendamentele de compromis 6 și 17. Sistemul educațional este un element foarte important pe care trebuie să analizăm cu mare atenție în cazul acestei țări, căci uh, evident că vor exista puncte de vedere diferite ale celor trei grupuri constituente. Și încă o dată vreau să-l felicit pe domnul Preda pentru amendamentele de compromis propuse și pentru acceptarea acestor amendamente propuse de noi, cu excepția celui menționat. Acum domnul Radoș uh, are cuvântul. Uh, mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru acest text. În raport sunt prezentate mare parte din problemele cu care se confruntă Bosnia și Herțegovina. Din păcate, fraza care apare, sintagma care apare cel mai uh, des în acest text se referă la uh, lipsa unor uh, structuri ferme și lipsa de continuitate. vrem ca acest stat să fie funcțional. La ora actuală vedem cum apar foarte multe blocaje din partea unor indivizi, din grupurile politice. Adesea e pusă sub semnul întrebării chiar existența acestui stat. E un stat total disfuncțional. sensul existenței unui stat este garanția că cetățenii trăiesc în prosperitate. În lumina acestui fapt, am depus amendamente pentru a cere reformă în Bosnia și Herțegovina. Nu vom vedea un stat unificat fără o reformă constituțională comprehensivă. Sunt uh, principii precum cel al federalismului, al subsidiarității, care apar în rezoluție și cu care sunt de acord, dar dacă ne dorim ca Bosnia și Herțegovina să fie un stat care să funcționeze, va trebui să venim cu pași adiționali. Și aici, reforma constituțională reprezintă o condiție sine qua non pentru funcționalitate. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Cos voy a señalar en esta... Mulțumesc. Mulțumim uh, raportorului pentru implicare. Eu vreau să menționez acum câteva elemente pozitive. Este foarte important să salutăm eforturile de cooperare regională după dezastrul din 2014. E foarte bine că se întâmplă asta, uh, reluăm ideea solidarității și, dincolo de asta, arătăm foarte bine și foarte clar pe ce drum trebuie să ia Bosnia și Herțegovina în plan regional și în planul cooperării regionale, mai ales cu influențe străine. Până la urmă, cei de acolo se bazează pe cei din regiune, nu se prea pot baza pe cei de la Bruxelles și din Washington. În ceea ce privește structura teritorială acestui stat, acesta este un element foarte important dimensiunea naționalității este cât se poate de importantă și trebuie să vizeze întreaga coastă, cu, mai ales pentru că există aceste curente separatiste. Ne uh, referim aici și la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu puterile separatiste. Nu trebuie să ne dăm înlături de la a fi critici când constatăm neajunsuri mulți membri ai Uniunii Europene au participat la evoluțiile triste din trecut. Nu putem să mușamalizăm asta, nu putem să închidem ochii față de așa ceva. Acest uh, stat, acestui stat i-a fost uh, negat uh, orice drept an la rând. Nu sunt uh, deloc de acord cu um, faptul că se inspiră neapărat încredere în ceea ce privește um, nevoia de reformă, pentru că noi știm foarte clar că um, s-au creat oligarhii, uh, concerne multinaționale Uh, primesc uh, puterea și din cauza din acest motiv uh, se, există suferință pe plan economic. Mulțumesc, domnul Șolteț, în numele verzilor are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să Mulțumesc și eu raportorului Preda pentru o cooperare excelentă. A avut o atitudine deschisă, a, fost, uh, a acceptat propunerile din partea diferitelor grupuri politice. Această cooperare a fost uh, bună pe toate planurile, așa cum a rezultat și din amendamente. Sunt amendamente bune și le vom uh, sprijini. Au fost preluate și amendamentele verzilor. Bosnia și Herțegovina, trebuie să beneficieze de un tratament diferit comparativ cu alte state. Și are nevoie de mai mult timp. Cetățenii din Bosnia și Herzegovina trebuie să uh, aibă suficient timp pentru a se simți uniți Există riscul de a percepe diferențe foarte ușor la nivel etnic și nu numai și acest lucru întotdeauna transmite un mesaj incorrect, mai ales când lucrurile nu sunt prezentate într-o lumină bună. Sperăm ca mâine să putem adopta un raport echilibrat, perfect aliniat eforturilor raportorului și al celorlalți care au participat uh, în acest demers. În concluzie, vreau să spun că, în ciuda dificultăților care apar în Bosnia și Herțegovina, noi nu putem decât să salutăm progresul întreprins până acum, în speranța că se va continua pe această cale, iar Parlamentul European va trebui să susțină orice uh, drum către progres. Mulțumesc! Dau acum cuvântul următorului vorbitor. Hvala, Andrei. Doamna Șuica. Zaista dobro surađivali, koji je Mulțumesc! Ok. Dakle, zahvaljujem gospodinu Predi koji je... Vreau să mulțumesc domnului Preda. E un raport bine redactat. A preluat mare parte din uh, sugestiile noastre în amendamentele de compromis. S-a făcut uh, un progres remarcabil în ultima vreme și toți actorii politici și-au asumat mai multe angajamente, bazându-se, desigur, și pe sprijinul doamnei Mogherini. Iată, s-a format și guvernul în cele din urmă, ceea ce este foarte bine. Rezultatul alegerii a fost respectat. E un mare pas înainte. Dar în această rezoluție sunt uh, anunțate zile mai bune pentru Bosnia și Herțegovina și că totul merge în direcția aderării la Uniunea Europeană. Și totuși, când uh, ne uităm la anumite formulări, la anumite fraze, ne dăm seama că în unele amendamente am insistat pe uh, acele trei popoare constitutive. Și am insistat ca acestea să fie uh, menționate de mai multe ori în text, în mai multe alineate. În acest text lipsește cuvântul constitutive. Adesea ați menționat trei uh, popoare, uh, trei limbi, dar nu și uh, constituent. Ideea care este că acele trei popoare au uh, drepturi egale, dar nu au și dreptul de a, și, de a și le exercita în mod egal. Bosnia și Herțegovina este prima noastră prioritate în ceea ce privește politica externă. Este un vecin foarte apropiat și e important ca Uh, acest stat să se apropie de Uniunea Europeană. Pentru asta ne-am dorit ca Parlamentul European să însoțească Bosnia și Herțegovina în efortul său de a deveni un stat european. Noi credem că rolul Parlamentului European este foarte important în tot acest uh, proces. Deci ne interesează și aceste chestiuni ce țin strict de terminologie și ne-am bucurat foarte tare să apară în text aceste elemente. De asemenea, uh, Bosnia și Herțegovina trebuie să aibă televiziune publică în cele trei limbi oficiale, ceea ce la ora actuală nu se întâmplă. Avem amendamentele, amendamentul 17 sau 18 care se axează pe educație. Eu cred că rolul mass media este foarte important aici. Așa că trebuie făcute câteva corecturi, sperăm înainte de plenară. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Tania Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Raportul pe care îl dezbatem aici este unul realist, unul foarte bine echilibrat, Sunt câteva noi evoluții de care trebuie să ținem cont, pentru că avem un guvern nou, avem uh, o inițiativă veche și una nouă europeană care se axează pe reformă și uh, iată că există o speranță. Dar realitatea din Bosnia și Herțegovina este una foarte complexă. M-am întors uh, din regiune în urmă cu câteva zile și Tinerii mi-au spus că din cauza faptului că n-au o șansă la o viață normală, aleg să plece. E un lucru de care trebuie să fim conștienți cu toții, aici în Parlamentul European, dar și la nivel uh, local, politic. Politicienii au pierdut șansa care le-a fost acordată Sper ca lucrurile să se îmbunătățească totuși. Am fost în Bosnia și Herțegovina în momentul în care la Bruxelles exista sprijin pentru acordul de stabilizare și asociere. E un, a fost un semnal pozitiv pentru acest stat. A sosit momentul ca politicienii să uh, acționeze în direcția unui uh, singur stat și nu uh, având în vedere doar binele propriei uh, entități. Pentru că am văzut că există blocaje la nivel federal, local și regional. Și dată fiind această situație, e important să existe progres. Raportul, cu amendamentele sale, arată exact care este angajamentul nostru față de acest stat. E o țară pe care o iubesc și sper din toată inima ca politicienii de acolo să devină conștienți de faptul că acum au uh, șansa uh, de a face bine. Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Petir. Mulțumesc, uh, Andrei. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul Preda pentru raportul redactat. Sarcina pe care a îndeplinit o a fost una delicată și aș vrea să-i mulțumesc pentru includerea amendamentelor mele și pentru o mare parte a amendamentelor grupului nostru, delegației noastre. Vreau să spun că sunt uh, așteptări foarte mari în Bosnia uh, când vine vorba despre acest raport. Și uh, trebuie spus că ei urmăresc de aproape dezbaterile noastre. Vreau să spun că voi susține personal cursul european al acestei țări. De aceea este important să se ducă la bun sfârșit reformele, mai ales în domeniul economic. Raportorul, de asemenea, a menționat faptul că este nevoie de reforme politice și uh, reforme ale Constituției în special. Este nevoie de aceste lucruri pentru a asigura cererile și drepturile celor trei uh, popoare constituente. Eh, există acolo cazuri de discriminare, de încălcări ale, ale drepturilor omului. Au eh, existat popoare care au fost pur și simplu eradicate, cum ar fi Republica Sârbska. E, a fost greu pentru aceste persoane să se întoarcă la locuințele lor, la satele de origine. Și de aceea aș vrea să se includă câteva lucruri mai precise eu îmi doresc uh, progrese considerabile pentru Bosnia uh, și pentru stabilitatea regiunii. Croația este un vecin al Bosniei și de aceea acest lucru este important și pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Mariana, domnul Hoit are acum cuvântul. Vreau să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră, domnule Preda. Știu că aceste amendamente sunt, uh, au fost incluse. A, ați negociat uh, drumul către aceste compromisuri și este destul de important pentru noi să auzim cum uh, propuneți să se ajungă la uh, compromisul general? Sunt de acord cu prietenul meu, domnul Can, și alte grupuri, câteva dintre problemele menționate în ceea ce privește respectul politicilor sociale și LGBT. Câteodată uh, înțeleg din aceste rapoarte că de fapt e mai degrabă vorba despre politicile țării decât despre politicile, politicile europene. Există câteva diferențe, trebuie să fim uh, cinstiți aici. Eu uh, cred că ar fi de folos dacă am putea ajunge la un soi de compromis între grupurile parlamentare decât să uh, ne vedem fiecare de treaba lui. S-ar putea ajunge la o discuție la nivel de plenară, însă semnalele pe care încercăm să le transmitem cu privire la problemele din țara respectivă. Deci, eu vreau să sugerez prietenilor mei din PPN, nu numai domnului Preda, poate că toate aceste rapoarte ar trebui să ne așezăm la o masă și să găsim un compromis cu care toată lumea să fie mulțumită și să nu avem această luptă constantă uh, în Parlament. Mulțumesc, domnule Hoyt, pentru observațiile făcute. Bineînțeles că vă veți aduce aminte că anul trecut, cele trei popoare constituente au fost menționate de patru ori în uh, declarațiile Parlamentului și în rezoluțiile Parlamentului, deci nu cred că este un subiect delicat, ci un subiect normal. Aș vrea să dau cuvântul domnului Peterle. Stimate domnule președinte, voi fi succint pe cât posibil apreciez eforturile domnului Preda, um, care a redactat acest raport. Lucrurile progresează în Bosnia, însă cu un ritm foarte lent, iar uh, dinamica nu este cea pe care ne-am dorit-o. Acest raport, uh, care conține atât de multe amendamente, 241, arată că Parlamentul European este preocupat de perspectivele europene ale acestei țări. Sunt recunoscător raportorului și raportorilor din umbră pentru toate compromisurile pe care au reușit să le obțină. Nu a fost o sarcină ușoară, cred eu. Și poate că uh, cuvintele ar trebui să fie, formulările ar trebui să fie mai precise. Dar în acest text, uh, angajamentul nostru în favoarea dinamicii de aderare a fost reflectat aș vrea să salut politic, eh, voința politică a celor trei popoare constituente care eh, se străduiesc să da dovadă de un angajament comun în perspectiva europeană. Domnule, domnule Cucan, cred că vre, vreți să luați cuvântul. Această discuție arată cât de complicată este Bosnia și Herțegovina. Arată de asemenea că noi toți vrem să contribuim în mod pozitiv la viitorul european al acestei țări. Vreau să apreciez uh, activitatea depusă de domnul Preda. Cred că a făcut uh, tot ce a stat în putință și cred că a reușit. S-au prezentat multe amendamente care au fost incluse în totalitate sau parțial. Apreciez și acest lucru și vreau să spun în mod limpede că susțin formulările utilizate în amendamentele de compromis, așa cum au fost ele redactate după întâlnirea raportorilor din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc, Eduard. Și acum cuvântul este acordat uh, reprezentantului comisiei. Din câte știu, Mihaela este aici ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor pentru acest raport echilibrat. Raportul reflectă preocupările și provocările pe care le-am identificat uh, în uh, raportul comisiei. Um, este vorba acolo de angajamentul uh, inițial um, și raportul cu privire la primele progrese înregistrate. De asemenea, s-a obținut sprijinul Parlamentului local Uh, sprijinim în, uh, intrarea în vigoare uh, acestui raport de progres, care reprezintă o, o bornă importantă în relația cu Bosnia. Acum, practic, se va iniția o nouă fază. Acolo se formează un nou guvern. Comisia vrea să discute cu noi reprezentanți despre agenda reformelor în cadrul acestei inițiative noi a UE. Reformele vor fi uh, în conformitate cu concluziile uh, cu privire la dimensiunile sociale, statul de drept și mecanismele pe care le avem. Bineînțeles, uh, toate aceste lucruri se vor baza pe lucrările deja efectuate de comisie în ceea ce privește pactul pentru creștere și crearea locurilor de muncă, pe baza dialogului cu privire la reforma în justiție, doar pentru a mă referi la câteva instrumente pe care le-am folosit pentru a sprijini țara uh, uh, pe parcursul ei european. De asemenea, vom continua să susținem uh, țara prin fonduri europene, implementarea acestor reforme dificile care fac parte din noua inițiativă. Însă, în primul rând, uh, trebuie să fie sprijiniți cetățenii din Bosnia prin aceste fonduri. Uh, Comisia va continua excelenta colaborare cu Parlamentul, lucrul nostru, lucrul nostru comun va trebui să sprijine Bosnia pe parcursul european. Mulțumesc. Doamna Matuela, mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Așa cum am spus mai mulți dintre dumneavoastră, Bosnia și Herțegovina este un caz dificil din mai multe motive și unul dintre motive este că discutăm aici, aș spune, într-un mod diferit de cum se poartă aceste discuții în Bosnia. Și asta, într-adevăr, pune o adevărată problemă. Problema acestui retard care continuă să se acumuleze pe teren în Bosnia. Faptul că există niște registre de analiză, niște subtilități care diferă între ce se discută aici și ce se discută în Bosnia lucru este foarte important și care deja a ajuns să fie considerat a fi ceva normal, adică pentru bosniaci e nevoie de mult timp pentru a face lucruri care în mod normal se fac mai repede, deja e privit ca ceva normal și eu cred că este absolut inacceptabil ca lucrurile să stea așa. Aș vrea să vă spun două, trei cuvinte cu privire la observațiile pe care le-ați făcut. În primul rând, aș spune că am ajuns la o bună soluție de compromis și s-au făcut, am făcut eforturi în acest sens. Eu am spus deja acest lucru, nu avem cum schimba acest compromis aici în comisie. Am discutat cu toate grupurile politice, eu sunt mulțumit de amendamentele la care am ajuns și nu o să fac nici o concesie. N-aș vrea să venim cu modificări de ultim moment, așa cum se întâmplă adesea în Parlament. Eu cred că ar trebui să nu venim cu genul acesta de abordări de ultim moment și mai degrabă să lucrăm calm pe document. S-a menționat în mai multe intervenții această faimoasă trimitere la egalitate și de asta fac această observație. Egalitate pentru popoarele constitutive și pentru cetățeni. Există un amendament pe care chiar eu l-am depus și Asta datorită faptului că nu se regăsea în versiunea inițială a raportului, n-am putut să includem, fiindcă ni s-a cerut să fim foarte scurt în document. Avem însă amendamentul 15, depus chiar de mine, unde este inclus un text care trebuia să se regăsească în versiunea inițială a raportului. Text în care vorbesc, într-un mod adecvat, aș spune eu, de această chestiune a egalității popoarelor constituente și pentru cetățeni. Eu cred că este o formulare adecvată, fiindcă nu vorbim despre o condiționare a avansării Bosniei pe calea către Europa. Nu facem acest lucru cum se întâmpla în trecut. O condiție absolută. Și vreau să mă refer direct pe fond la lucrurile aici. Vreau să vă reamintesc că pentru anumite părți Bosnia, egalitatea este privită în mod diferit de cum vedem noi lucrurile aici în Parlament. Pentru unii dintre ei, Existența egalității înseamnă să se creeze o a treia entitate și spun foarte clar acest lucru. Pentru anumiți, uh, pentru anumiți factori din Bosnia, egalitatea trebuie să ducă la crearea unei a treia entități. Eu nu cred că este acceptabil, nu trebuie să sprijinim o astfel de interpretare. De asemenea, nu cred că este acceptabil că uh, în urma constatării lipsei egalității se cere autonomia, în cazul Republicii Sârbska. Eu cred că aceste două interpretări sunt absolut inacceptabile, nu trebuie să acceptăm nici punctul de vedere naționalist de oriunde ar veni el și de aceea vă invit să votăm pentru amendamentul 15 depus de mine care constată simplu faptul că uh, această dispoziție constituțională nu este respectată, dar nu cred că ar trebui să ne bazăm pe aceste abordări derivate, derivante pe care le-am menționat din eh, niciuna dintre părți. Un lucru foarte important, aș zice eu. Și aș mai vrea să vă spun că în ceea ce privește observațiile făcute de colega Suița, chestiunea limbii utilizate în Republică. Aici se regăsește în parte în compromisul 16, toate aceste lucruri. E un aspect important și aici se vorbește despre utilizarea tuturor limbilor din țară. Eu zic că este un compromis suficient. Sigur, nu este bine că oamenii nu au acces la toate aceste informații publice transmise de postul public în toate limbile și acest lucru trebuie să fie uh, remediat. Și în încheiere, aș vrea să spun că sper că prin intermediul votului de mâine vom reuși să profilăm o poziție rezonabilă a Parlamentului față de ce se întâmplă nou în Bosnia-Herzegovina. Eu personal Dincolo de ceea ce am făcut ca raportor, personal, eu cred că întâi de toate ar trebui să ne gândim la cetățeni, nu la popor. Dacă ne gândim mai degrabă la cetățeni, eu cred că avem mai multe șanse să avem o poziție adecvată a Parlamentului față de Bosnia și Herțegovina. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare și sper să ne vedem mâine pentru vot. Sper că toate grupurile politice vor sprijini amendamentul 15 pe care eu l-am depus, care cred eu se potrivește foarte bine cu amendamentele de compromis negociate. Mulțumesc! Bun, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor. E nevoie de căști. Dați-mi voie să vă spun că n-am înțeles în totalitate un, toate trimiterile pe care le-ați făcut la amendamente. Cred că cele spuse de doamna Șoița și de alți colegi sunt niște abordări normale în ceea ce privește structura constituțională a Bosniei și Herțegovinei. Nu contravine nu contravin deloc politicii Uniunii Europene față de Bosnia și Herțegovina și de aceea eu n-am înțeles ultimele dumneavoastră comentarii, n-am înțeles pe ce vă bazați. În încheiere aș vrea să spun că într-adevăr s-au înregistrat progrese, că avem de-a face cu un bun raport care reflectă evoluția și dinamismul înregistrat în ultimii ani în Bosnia și Herțegovina, mai ales din perspectiva acordului de stabilizare și asociere, care va duce la uh, implementarea reformelor și a progresului atât de necesare. Acesta este un aspect esențial. Bosnia și Herțegovina nu trebuie să fie ultimul vagon al trenului către Uniunea Europeană. Ar fi o mare nedreptate dacă lucrurile ar sta așa. Și aș vrea să vă reamintesc că jumătate dintre amendamente au fost uh, depuse de către deputați din Croația și Slovenia lucru care ne arată că suntem foarte deschiși să uh, sprijinim calea aceasta a Bosniei și Herțegovinei către Uniunea Europeană. E un mesaj foarte important pe care îl transmitem și cred că prietenii noștri și toate cele trei popoare constituente ale Bosniei și Herțegovinei vor uh, percepe acest raport ca pe un stimulent pentru a continua implementarea reformelor și măsurilor necesare. Mâine vom avea ocazia să votăm amendamentele de compromis și alte amendamente. Așa să-i mulțumesc domnului raportor Preda, vreau să mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene și tuturor participanților pentru astăzi. Mâine la ora 9 reluăm uh, discuțiile și continuăm cu votul pe finanțarea politicii comune de securitate și apărare. Mulțumim și interpret.